Ladies and gentlemen, shall we get started? It's ten. Doamnelor și domnilor, deci să începem. Au trecut deja 10 minute. Avem reprezentanția patru grupuri politice. de deci a fost întrunit. Putem începe. Mai întâi adoptarea ordinii de zi. ați primit uh, un proiect uh, al ordinii de zi. Dacă nu aveți deci obiecții în ceea ce privește ordinea de zi revizuită, aceasta se declară adoptată cu următoarele modificări. Punctul 9 de pe ordinea de zi, vorba de acordul de parteneriat și cooperare cu Uzbekistan, va avea loc mâine după amiază, iar 14, punctul 14, este vorba de protocol privind armele de foc, va fi amânat până în luna august. Iar uh, în locul, în locul acestor două puncte, propun să votăm amendamentele de compromis la măsurile comerciale excepționale pentru țările și teritoriile care participă sau care au legătură cu procesul de stabilizare și asociere al Uniunii Europene. Eu sunt raportor pe acest subiect, iar negocierile au fost finalizate cu succes acum câteva zile pe acest subiect. Dacă nu sunt obiecții, am putea deci să votăm acest uh, dosar la ședința noastră. Vă anunț că, reuniune, că lucrările ședinței noastre sunt transmise pe internet. Aveți și lista corespondenților. Astăzi, din motive care nu le privesc, nu avem interpretare în limba suedeză, iar mâine la audierea cu ministrul marocan de agricultură vom avea interpretare. Iar din acest motiv va fi uh, anulată cabina de maghiară pentru mâine. Avem un nou membru al secretariat, secretariatului, domnul Coielis. El este deja alături de noi la prezidiu. Domnia sa înlocuiește pe la Pribaz, care a plecat acum câteva luni. Bun venit la comisia noastră, toate cele bune. Și mult succes! Punctul 3. Situația actuală a negocierilor trilaterale. E raportul Iacolino cu privire la punerea în aplicare a protocolului ONU privire la armele de foc, a treia întâlnire a avut loc pe 28 iunie și atunci s-a ajuns la un acord cu Consiliul. Îl rog pe colegul Iacolino dacă este în sală. Nu? Eu, am fost prez- Eu nu am fost prezent, dar am fost informat care a fost rezultatul și vă pot spune că s-a ajuns la un compromis echilibrat. între noi și Consiliu. Deci, cred că merităm cu toții felicitări pentru această realizare. Apoi, în ceea ce privește propriul meu raport, propriile mele rapoarte cu privire la regulamentul ce modifică uh, regulamentul Consiliului cu privire la măsurile comerciale excepționale pentru țările și teritoriile care participă sau care au legătură cu procesul de stabilizare și parteneriat al Uniunii Europene, E vorba de Balcanii de Vest. Ehm, a treia reuniune a avut loc pe data de 29 iunie. Nu am ajuns la un acord, dar ne apropiem de un acord. Această, iar următoarea reuniune a avut loc ieri după amiază și am bucuria de a vă anunța că am ajuns la un acord de compromis cu Consiliul toate grupurile politice au fost consultate de către mine și și-au manifestat sprijinul pentru acordul de compromis, acordurile de compromis, chiar dacă, bineînțeles, a trebuit să lăsăm de la noi pe locuri dar cred că majoritatea aspectelor care constituiau poziția noastră au fost respectate. Iată de ce consider că rezultatul la care am ajuns este bun și așa cum am căzut de acord, vom vota mâine. Acest uh, dosar este unul cu vechime de aproape un an, iar Consiliul a întârziat în ceea ce privește adoptarea mandatului de negociere iar noi am reușit foarte rapid să ajungem la un acord de îndată ce Consiliul a uh, demarat, a dat drumul mandatului de negociere. În ceea ce privește rapoartele mele cu privire la propunerea unui uh, unui acord cu Georgia. Dar uh, vreau să vă spun că nu am ajuns încă la un acord cu Consiliul, deci va trebui să mai continuăm lucrările după vacanța de vară. În ceea ce privește instrumentul financiar pentru țările industrializate, care, sunt, care este discutat împreună cu alte instrumente financiare în cadrul dialogului uh, tripartit, trebuie să vă spun că a avut loc încă o nouă etapă a acestuia, dar nu s-a ajuns încă la un compromis, însă iarăși ne apropiem cu pași rapizi. Chestiunile nesoluționate se referă la solicitarea noastră ca acest regulament să țină cont de criteriile de distribuire a fondurilor. Domnul Schulz este alături de noi, astfel încât îl rog să ne spună cum stau lucrurile în legătură cu acest dialog tripartit. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succint, fiindcă am ajuns deja la cincea rundă și am făcut un schimb de păreri în ceea ce privește poziția propusă de comisie eh, cu privire la aspectele financiare și externe. Echipa de negociere a Parlamentului prezidată de domnul Vidal Coadras, a făcut o propunere alternativă și am avut o întâlnire, un schimb de păreri cu privire la această propunere alternativă. S-ar putea ca în septembrie să putem începe negocierile pe baza textului prezentat acum de către Parlament și vom vedea cum vom reuși să facem ca poziția Parlamentului European cu privire la aspectele financiare să prevaleze în relația cu Consiliul și Comisia. Iată deci cum stau lucrurile, s-ar putea, așa cum dați fiind că avem alături de noi pe ministrul polonez pe chestiuni comerciale, astfel poate președinția poloneză va reuși să finalizeze aceste negocieri pentru ca în, pentru ca în calendarul programat să ajungem la o soluționare, la o soluție privind instrumentele financiare externe în interesul cetățenilor și, bineînțeles, în interesul instituțiilor Uniunii Europene. Mulțumesc! Unul dintre motivele pentru care acest dosar consumă mai mult timp este faptul că aici trei comisii au competențe și deci avem o delegație comună a Parlamentului European. Dar și aici înregistrăm progres. Am uitat să vă spun, să vă informez despre un dialog tripartit foarte important cu privire la tratatele bilaterale de investiții. Eu sunt raportor acum, dat fiind că raportorul care se ocupa până acum de acest dosar uh, a hotărât să lase votul în plenară și în această comisie. Prima întâlnire a avut loc luni, a fost uh, doar pregătitoare, să-i spunem, nu avem încă negocieri. Am dorit doar să ascultăm poz- poziția Consiliului, să îi cunoaștem părerea și modul în care își justifică poziția pozițiile Parlamentului și Consiliului, așa cum uh, a fost uh, poziția noastră adoptată în plenară și propunerea noastră, sunt divergente. După mine, deci, negocierile nu vor fi deloc ușoare, dar, iată, abia le-am început și am uh, căzut de acord să ne mai întâlnim o dată în cadrul dialogului tripartit, imediat după vacanța de vară. Iată deci că avem uh, foarte multe dosare în faza de negociere. Din fericire, însă, unele negocieri se și finalizează. Avem un nou membru în comisia noastră. Tohia Saifi, membrul PPE a părăsit uh, comisia noastră. Domnia sa mi-a explicat de ce pleacă, pleacă la AFET, unde a fost numită de grupul său politic. Domnul Frank Proust o înlocuiește de la aceeași comisie. Trebuie să vă spun că ați uh, ajuns în sânul unei comisii foarte ocupate și foarte importante. Noi aici avem mult de lucru, dar nu ne plângem. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Avem un oaspete de seamă domnul Valdemar Pavlak, viceprim-ministru și ministrul economiei din Polonia, reprezentând președinția în exercițiu a Consiliului. Prin acest schimb de păreri dorim să permitem președinției să ne expună prioritățile în materie de politică comercială internațională și să ne spună care sunt cele mai importante dosare după, după părerea președinției poloneze, acum în, în cadrul președinției poloneze. Este o onoare pentru mine să vă urez bun venit. În primul rând doresc să mulțumesc domnului Pavlac în numele delegației INTE, care acum 10 zile s-a deplasat la Varșovia Vă mulțumesc pentru dovada de ospitalitate poloneză și pentru acest schimb de păreri sincer și profund. Sunt sigur că dumneavoastră veți aprecia informarea aprofundată pe care ne face președinția poloneză. Am avut deja ocazia să luăm notă de programul președinției poloneze în ceea ce privește prioritățile comerciale, dar uh, cred că acum ar fi nimerit să ascultăm cu atenție pe oaspetele nostru. Domnule Pavlac, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bun venit la comisia noastră. Sunt sigur că nu este prima și ultima dată când vă veți afla alături de noi. Aveți cuvântul. Szanowny panie przewodniczący, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, gorąco În primul rând vreau să vă mulțumesc din inimă pentru invitația la reuniunea de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat astăzi aici, vă spun încă o dată. Am astfel ocazia de a vă prezenta prioritățile președinției poloneze și programul nostru în legătură cu comerțul internațional. Vreau să mă concentrez după introducere pe cinci subiecte. În primul rând, cooperarea cu Parlamentul European. În al doilea rând, relațiile noastre multilaterale, relațiile bilaterale, chestiuni orizontale și, în ultimul rând, politica de vecinătate. În ceea ce privește introducerea generală, vreau să vă spun că președinția poloneză propune trei direcții, trei domenii prioritare. În primul rând, integrarea Europei, integrarea sursă de creștere. În al doilea rând, dorim o Europa mai sigură, atât pe plan alimentar cât și pe plan energetic. Și în al treilea rând ne dorim o Europa deschisă, deschisă către noi, state membre, și deschisă în relațiile comerciale. În ultimul timp am fost martorii unor schimbări foarte mari în economia globală, mai ales după schimbările care au început în 2008. Vreau să vă atrag atenția asupra transformărilor poloneze, asupra schimbărilor noastre. În ultimii 20 de ani am făcut un salt imens și dacă ne uităm la situația noastră de acum 20 de ani, trebuie să recunoaștem că atunci nu am fi crezut niciodată că astăzi vom avea onoarea de a ne afla la președinția prin rotație a Uniunii Europene. Mesajul nostru general de aceea, în contextul politicii comerciale, este unul foarte simplu. Dorim o Europa dinamică într-o lume dinamică. Dorim să punem în evidență acest element al dinamismului, pe care îl considerăm esențial pentru situația de astăzi și pentru relațiile de astăzi. Acum câțiva ani am avut uh, ocazia de a discuta cu un compatriot care este vicepreședinte și uh, l-am întrebat uh, cum privește el poziția polonezilor în această lume în schimbare. Și el mi-a spus că polonezii pot găsi un echilibru foarte bun, pot fi foarte creativi și în același timp pot respecta structurile date. Cred că acest lucru este unul foarte pozitiv pentru Uniunea Europeană. Noi avem uh, un PIB foarte mare și credem că și alți factori sunt decisivi în legătură cu competitivitatea noastră pentru ca noi să putem fi reprezentați în economia și în comerțul global. Dacă analizăm aceste programe și propuneri strategice, noua strategie UE 2020 se concentrează asupra creșterii, asupra creșterii inteligente și asupra creșterii uh, bazate pe includere. Dacă dorim un cadru foarte bine definit, ar fi uh, excelent să punem la punct toate detaliile. În domeniul comercial, considerăm că trebuie în primul rând să ne consolidăm politicile globale, apoi să căutăm motoare de creștere dinamică în relațiile comerciale ale Uniunii Europene. Și apoi trebuie să acționăm pe principiul reciprocității în relațiile cu state terțe. În relația de cooperare cu Parlamentul European, dorim să uh, ne bazăm pe relații pragmatice de parteneriat, ținând cont, sigur, de competențele sporite ale Parlamentului European ce derivă din intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Vom coopera cu Parlamentul în domenii uh, legislative, cum este noul sistem de preferințe tarifare generalizate. Domnul deputat Fielner aici de față este raportor pe acest subiect și uh, domnul Moreira se ocupă și el de acest uh, dosar. Și noi dorim să beneficiem de experiența dumneavoastră și priceperea dumneavoastră, pentru că aveți o experiență foarte deosebită. Sunteți membri în Parlament de câțiva ani, ați participat uh, de multe ori la negocieri și pot să vă spun că eu am experiență uh, de membru de guvern în Polonia în ultimii 20 de ani, am avut 14 premieri, deci sunt destul de obișnuit cu transformările. Cred că vă puteți da seama că suntem obișnuiți să facem față situațiilor în schimbare, însă dumneavoastră aveți experiența continuității. Aceste subiecte sunt importante. Acordul ACTA privind contrafacerea este un subiect foarte important și, de asemenea, preferințele comerciale pentru Balcanii Occidentali, un subiect foarte important în ceea ce privește perspectiva de aderare la Uniunea Europeană a acestor țări. Pentru noi este și foarte importantă aderarea Croației la Uniunea Europeană. Foarte mulți istorici ne arată că croații sunt slavi care au emigrat în secolul al XVII-lea pornind din regiunea Cracoviei și îndreptându-se, îndreptându către frumoasa țară în care se află și astăzi. Și iată că acum ei revin în Uniunea Europeană. O altă dimensiune foarte importantă este dimensiunea multilaterală. Este vorba de relațiile globale. Un element foarte important aici ar fi analizarea acestor negocieri în cadrul rundei de la Doha. Succesul va fi poate greu de obținut. Trebuie întrunite condiții tehnice destul de complicate, dar și condiții politice. Urmează alegeri în curând în uh, state cheie pentru procesul de negociere, ceea ce ne fac să credem că uh, succesul din toamnă nu este foarte probabil. Dar e important să utilizăm experiența pe care am dobândit-o în runda de negocieri de la Doha și să o folosim și în relațiile noastre cu anumite regiuni sau state cu care avem acorduri de cooperare. De exemplu, e vorba de Canada, India, Singapore dar și alte state. Și cred că în timpul președinției noastre vom avea șansa de a finaliza acordul cu Ucraina. Aș dori să subliniez că în timpul discuțiilor noastre privind acordul global, a existat o dezbatere foarte importantă în Polonia între ministrul agriculturii și ministrul economiei cu privire la găsirea echilibrului celui mai adecvat între toate aceste chestiuni politice, culturale și elementul de servicii. Cred că uh, toate aceste experiențe ne arată că este necesară o abordare orizontală a negocierilor, negocierile acordurilor bilaterale sau regionale, bazate pe principiul reciprocității. în așa fel încât să putem lua măsurile necesare. În ceea ce privește mm, aspectul bilateral, avem negocieri cu India, Singapore, Malaezia și există posibilitatea de a deschide negocieri similare cu Vietnam, avem uh, discuții și cu Canada și există și perspectiva de a se finaliza foarte curând un proces susținut de președinția noastră, deci finalizarea acordului cu Canada. L-am contactat pe premierul canadian și ne-a transmis un semnal foarte hotărât și pozitiv de a finaliza acest acord. Un alt aspect ar fi uh, finalizarea acordului multilateral cu statele Andean, cu America Centrală, statele din comunitatea andină un uh, jurnalist uh, spaniol mi-a adresat o întrebare în acest sens. În timpul președinției noastre trebuie să ținem cont de toate aceste dimensiuni ce țin de relațiile bilaterale și multilaterale. Mai doream să mă refer la chestiuni orizontale. Dorim să ne aprofundăm relațiile cu parteneri strategici ai Uniunii Europene, Statele Unite, China, Japonia și Rusia. De asemenea, susținem acțiunile menite să îndepărteze obstacolele în calea comerțului internațional. Președinția poloneză va susține toate eforturile Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la achiziții publice în statele menționate. Dorim să sporim posibilitatea de acces pentru actorii de tip IMM din state terțe. În Uniunea Europeană, IMM-urile oferă locuri de muncă stabile și sigur că trebuie să se mențină principiul beneficiilor multilaterale în relațiile noastre comerciale, însă noi dorim ca locurile de muncă să rămână în Europa, în timp ce problemele emigrează. De asemenea, ne străduim să perfecționăm sistemul de preferințe pentru statele în curs de dezvoltare și statele mai puțin dezvoltate. Un alt subiect, promovarea și susținerea eforturilor pentru adoptarea acordului ACTA, acordul comercial anticontrafacere. contrafacere ceea ce uh, necesită o discuție aprofundată și deschisă, deoarece subiectul este destul de controversat. De asemenea, trebuie să ne dezvoltăm poziția în relațiile cu state terțe ce ar putea contribui la exporturi către piața Uniunii Europene. Aici trebuie să uh, luptăm să obținem condiții de comerț echitabil. Apoi voiam să vorbesc despre politica de vecinătate. Dorim să avem relații bune cu vecinii din Sud și din Est. Relații comerciale pozitive care să permită Uniunii Europene să susțină creșterea și dezvoltarea, în așa fel încât la frontierele Uniunii Europene statele care trec prin dificultăți să fie ajutate și noi să fim confruntați cu o migrație redusă. Înainte de a încheia, vreau să vă atrag atenția asupra dinamismului relațiilor noastre cu statele din Africa de Nord. Trebuie ca obiectivele Uniunii Europene să fie clarificate în această regiune și trebuie să ne încurajăm întreprinderile să investească în această zonă pentru a oferi o alternativă pentru a, crea, a se crea locuri de muncă și pentru a crea prosperitate în această regiune învecinată foarte apropiată de Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să subliniez încă o dată că dorim o cooperare foarte pozitivă și foarte strânsă cu Parlamentul European și cu Comisia. Dorim să profităm de experiența dumneavoastră pentru ca în perioada mandatului nostru să aducem dinamism Europei. Europa să devină mai dinamică în această lume în schimbare. Mulțumesc mult pentru atenție! Mulțumesc pentru această prezentare extinsă. Avem uh, un timp limitat. Am stabilit că vom încheia schimbul de opinii cu oaspetele nostru la ora 4, deci am să-i rog pe membrii comisiei noastre să fie cât mai succinți. Am să rog uh, secretariatul chiar să pornească cronometrul pentru un control mai bun. Mă scuzați, nu m-am uitat în notițe. Primul care are cuvântul este Daniel Caspari de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, sunt recunoscător pentru această ocazie de a schimba impresii, dar am să mă limitez la trei întrebări. În primul rând, strategia comercială a Europei pentru 2020 impresia mea este că <clears throat> și cred că ea a fost creată de un vot majoritar în această comisie, am impresia că calendarul comisiei pentru următorii 3, 4, 5 ani pentru negocierea acordurilor comerciale a fost uh, deja alcătuit dar nu avem o strategie foarte bine definită. Sigur că în lumina celor întâmplate cu runda de la Doha, cred că ar fi foarte important ca noi să ne gândim foarte bine la o strategie globală pentru acordurile comerciale. Nu la o strategie valabilă pentru 3, 4, 5 ani, ci până la 20 de ani pentru Uniunea Europeană. Credeți că Consiliul ar putea cere Comisiei să uh, vină cu un proiect de politică comercială care să ne poată ajuta un, pe termen lung în legătură cu India apoi. Vorbim despre un acord de liber schimb cu indienii acum și un plan foarte ambițios, însă pe mine mă preocupă foarte mult excepțiile. care se discută. Am vorbit cu oameni de la comisie despre acest lucru și am vorbit și în această comisie a noastră parlamentară. Aș vrea să știu dacă aveți noutăți în legătură cu acest acord de liber schimb, în care se spune că există excepții limitate în uh, timp sau limitate um, în alt mod. Ar trebui să existe însă și niște praguri care să se aplice, astfel încât să putem revizui lucrurile după o anumită perioadă de timp. De exemplu, competitivitatea într-un anumit sector în economia uh, globală. Nu știm dacă acest lucru uh, v-a trecut prin cap sau dacă ați fi de acord să susțineți o astfel de inițiativă. Mulțumim, următorul pe listă este William Dartford. Domnule, a fost foarte interesat de ceea ce ați spus. Dați-mi voie să vă spun că sunt de acord cu ceea ce spuneți, anume că IMM-urile ar trebui să aibă o, o șansă mai bună de a participa în procesele de achiziții publice. Sunt de acord cu dumneavoastră. În rest, ce ați spus a fost puțin cam greu de înțeles și nu mă refer la interpreție aici, ci la ceea ce ați spus. Aveți o frază interesantă spuneți integrarea Europei ca o sursă de creștere. Nu știu ce ați făcut noastră și colegii dumneavoastră în guvernul polonez în ultimii șase ani, dar uh, cred că de fiecare dată când uh, Grecia, Portugalia sau Irlanda au fost uh, menționate, v-ați uitat în altă parte. Grecia, trebuie să vă spun, are o economie care se contractă. Portugalia, la fel. Republica Irlanda, la fel și atunci când oamenii din această comisie și economiștii și miniștrii din guvernă utilizează uh, termeni precum economie în contracție, trebuie să ne gândim la costul uriaș din punct de vedere uman. Eu sunt uh, de acord cu domnul Murphy, care vorbește despre costul uman enorm al economiilor în contracție. Asta înseamnă că uh, zona euro, moneda unică, care a fost un mecanism promovat politic și a condus la integrare europeană, nu a avut niciodată o bază reală economică, iar consecințele sunt foarte clare acum, economiile se contractă. Costurile umane sunt uriașe, repet, iar cauza este integrarea europeană. Deci integrarea europeană, departe de a fi sursă de creștere, este un mijloc de stagnare permanentă. Și încă ceva, ați mai spus o frază ca un slogan. O Europa dinamică într-o lume dinamică. Nu, domnule. Lumea, Europa suferă de ateroscleroză într-o lume sclerozată domnul președinte. Da, bun, bun slogan, vă mulțumim. Domnul Cazac. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc oaspetelui nostru pentru o prezentare foarte amănânțită a priorităților uh, președinției poloneze în domeniul comerțului internațional. Am trei întrebări. În primul rând, în legătură cu achizițiile publice și contractele ce derivă de aici, pentru că am aflat că acest domeniu va fi o prioritate a președinției dumneavoastră, ținând cont de experiența dumneavoastră cu companiile chineze, cu, și cu AXA berlin varsovia Trebuie să știți că țările noastre partenere nu au astfel de deschidere, nu au această abordare legătură cu achizițiile publice. O, principiul reciprocității poate că v-ar face să schimbați această abordare deschisă către problema achizițiilor publice, pentru că ați spus că uh, sloganul nostru va fi să migreze Uh, bunurile, dar să rămână slujbele în Europa. Cum veți reconcilia aceste două afirmații aparent în contradicție? Deschiderea piețelor și păstrarea numărului de locuri de muncă. A doua întrebare se leagă de runda de la Doha. În timpul vizitei delegației noastre la, uh, în Polonia, acest lucru a fost menționat. E vorba de faptul că până în septembrie nu, va, nu se va întâmpla nimic nou, iar președinția poloneză va propune o dezbatere în legătură cu negocierile multilaterale. Aveți în vedere să puneți pe masă propuneri concrete? Iar a treia întrebare se leagă de embargoul impus de Rusia uh, împotriva unor produse agricole din Europa, e vorba de produse din Spania, Danemarca, Belgia. Uh, aceste țări au reușit să ridice uh, embargoul pentru proprii fermieri, dar alte țări se confruntă încă cu probleme. Cum v-am gândit să rezolvați această chestiune, mai ales după uh, vizita ministrului agriculturii la Moscova? Mulțumesc chiar acum numele grupului ALDE. David Martin de la uh, Socialiști acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am găsit contribuția dumneavoastră, domnule ministru, foarte uh, interesantă, ambițioasă și cu uh, obiective foarte uh, ample, dar văd că lipsește orice referință la valorile europene în uh, comerțul internațional. Spuneți, vorbiți despre parteneriatul uh, țărilor vestice, dar aș vrea să știu cum veți folosi comerțul pentru a promova libertățile uh, fundamentale, cum uh, veți trata o țară ca Uzbekistanul, unde există uh, munca forțată în rândul copiilor ca, care adună uh, recolta de bumbac, cum uh, uh, veți uh, rezolva problema accesului la medicamente în relația cu India. Ca să vă dau doar câteva exemple. Pentru că comerțul nu e doar o platformă economică, ci trebuie utiliz, utilizat în mai multe componente ale politicii externe europene. Mulțumim, domnule Mart, Martin. Alte uh, cereri de luare la cuvântului? Da, domnul Keith Taylor de la Versi. Mulțumesc, domnule ministru, pentru discurs. Am ascultat cu atenție și cred că ați vorbit foarte mult de dinamism, de dinamică și, într-adevăr, în documentul dumneavoastră se vorbește despre Europa dinamică într-o lume dinamică. Se spune că Uniunea Europeană trebuie să construiască noi avantaje competitive, dar nu spuneți cum veți face acest lucru. De exemplu, ați putea să preluați o sugestie a domnului Martins și uh, să folosiți comerțul pentru uh, mai multe uh, scopuri ale politicii externe uh, europene. Ar mai fi idei pentru utilizarea comerțului și a investițiilor pentru a construi o economie uh, cu consum redus de emisii de carbon. A doua mea întrebare se referă la noua politică de investiții a Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește disputele între uh, investitori și statele membre și rezolvarea disputelor, drepturile investitorilor și interesele politicii publice. Uh, ne interesează să aflăm ce aveți de spus pe această temă. Și în cele din urmă suntem uh, mulțumiți să vedem că pe parcursul președinției noastre doriți să lansați o dezbatere privind abordarea la nivel european a uh, nivel european a dumpingului structural. E nevoie de uh, reforme pentru combaterea acestui fenomen, care este uh, unul ce duce la distorsiunile prețului și ale costurilor sociale. Mulțumim. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru remarcile introductorii și am avut uh, ocazia să merg la Varșovia cu delegația uh, comisiei noastre și să uh, discut care este programul președinției poloneze în legătură cu comerțul internațional. Astăzi Aș vrea să repet două întrebări care cred că sunt foarte importante. În primul rând vorbim despre coerența politicilor. Suntem într-o situație economică și financiară foarte dificilă și știți, uh, uh, și domnul uh, prim-ministru al Poloniei a spus acest lucru când a prezentat proiectele președinției poloneze la Strasburg săptămâna trecută. A vorbit despre asta, deci cum doriți să cum doriți să găsiți uh, soluții la nivel european pentru a depăși obstacol, obstacolele comerciale în calea dezvoltării? Uh, cum doriți să a, puneți la oaltă așteptările cu măsurile de redresare economică, care a, uh, trebuie să țină cont și de dificultățile anumitor state membre și trebuie să ținem cont în acest context și de relațiile acelor țări membre cu uh, uh, statele terțe. Și în, al, uh, în altă uh, ordine de idei, știu că Polonia are relații foarte bune cu Statele Unite. Aveți cumva planuri speciale, discuții în legătură cu promovarea rundei de la Doha? Pentru că, după cum știm, Mingea se află acum în terenul Statelor Unite. Deci ce măsuri concrete ați putea uh, întrevedea? Și v-aș mai întreba, întreba ceva în legătură cu politica de vecinătate uh, în uh, Est, cu Moldova, cu Ucraina. Ce aspecte noi ați putea aduce în actualele discuții. Mulțumesc! Haideți acum să ne întoarcem la oaspetele nostru, domnul uh, viceprim-ministru Valdemar Pavla, că ați ascultat întrebările și observațiile. Vă rog uh, acum să răspundeți. chodzi o apel do Rady i... Mulțumesc. În ceea ce privește solicitarea Consiliului, prima întrebare care a fost adresată. În faza premergătoare a negocierilor de la Doha, intenționăm să discutăm acest subiect și poate că este un prilej bun de a aborda și Comisia solicitându-ne o abordare mai dinamică a relațiilor cu principalii noștri parteneri comerciali. Po, po, podłączę się bliżej do, do mikrofonu. Bun, o să încerc să mă apropii mai mult de microfon. Acum, uh, Lord Dartmouth uh, a adresat o întrebare, a făcut niște comentarii foarte înflăcărate și a spus că integrarea europeană este problema Greciei. De fapt, ar trebui să analizăm câteva aspecte în acest sens. În primul rând, după introducerea monedei euro, vă reamintesc faptul că um, abordarea englezilor față de moneda euro este interesantă. În, um, auto, în autobiografia sa, Margaret Thatcher spunea că că Marea Britanie va adera la zona euro la momentul potrivit, iar uh, în subtext uh, se înțelege că acel moment nu va veni niciodată momentul în care discutăm situația din Grecia, trebuie să nu fie trecute cu vederea două aspecte. În primul rând, inflația. Dacă analizăm statisticile Eurostat eh, din 1996, inflația este la nivelul de 38%, eh, iar inflația în țări ca Germania și Franța este la un nivel de 24%. Măsurați 30, 34 este media europeană, iar în Grecia inflația este la, se situează la 60%. Deci, iată, o diferență uriașă uh, la nivelul inflației și la nivel de competitivitate. Încă un alt aspect, tot în același context. Dacă ne uităm cum stă balanța de comerț uh, exterior a Germaniei, de pildă, aceasta este tot timpul excedentară cu țările europene. Dacă ne uităm uh, cum stau lucrurile în Grecia, Spania, Portugalia și Irlanda, atunci uh, vom vedea că se înregistrează două curbe opuse. Iată, deci, aici uh, este, este soluția înțelegerii acestei probleme acordarea de credite pentru consum nu ajută unei țări să crească la nivel economic. Plăcerea este doar de scurtă durată, fiindcă mai târziu trebuie să plătești, trebuie să rambursezi acel credit. Iar la nivelul politicii comerciale în Uniunea Europeană, trebuie să ne gândim la aceste procese în într-un mod coerent, care să ducă la coeziune. Faptul că unele regiuni europene vor avea probleme structurale, pe când altele continuă să crească, ei bine, această situație nu va dura la nesfârșit. Uniunea Europeană, pe de întregul, reprezintă o piață uriașă pe care ne putem bizui în vremuri de criză. Iată deci că în acest context în care vorbim despre dinamism, S-au adresat și alte întrebări cu privire la specificitățile acestor politici și la anumite politici. Dați-mi voie să folosesc um, cuvintele lui Wellenstein, care spunea în globalizarea aduce o schimbare a centrului de referință la nivelul industriei, iar de la zonele Uh, canalizate pe profit către periferie, iar în uh, unele țări, activitățile profitabile își păstrează acest caracter. De curând, uh, cele mai profitabile parteneriate și afaceri au cele economice, mai ales în ceea ce privește instrumentele derivate. Ceea ce însemna profituri și creștere, asta dacă aveai de la cine să iei acești bani. Dacă nu exista producție reală, structura acestui profit era foarte șubredă. Și dacă ne uităm uh, la nivelul Europei, acolo unde producția era adevărată, unde exista o adevărată plus valoare, s-a înregistrat creștere și s-a înregistrat dezvoltare. Același lucru este valabil pentru tot restul lumii. Iată deci care este contextul ce trebuie avut în vedere în momentul în care se evaluează uh, șansele și în momentul în care se iau hotărâri uh, la nivel competitiv uh, în ceea ce privește proprietăți active. Și încă un aspect în ceea ce privește importanța capitalului financiar, dar și importanța cunoașterii și informațiilor. Vă dau exemplul IBM. La ora actuală, corporația IBM și-a vândut unitățile de producție Chinei. Acesta se ocupă de integrarea informației, folosesc sisteme uh, deschise, Linux, aceste instrumente libere, dar afacerile lor se bazează pe producerea de servicii. Așa își câștigă banii. Este paradoxal faptul că Uniunea Europeană um, țara, um, conținutul de baștină al Linux, acestui soft deschis, uh, sursă deschisă, nu îl poate folosi. După mine, nu este suficient să-i arătăm cu degetul pe ceilalți, să-i criticăm cu înflăcărare, trebuie să vedem cum se pot rezolva problemele. Unul dintre vechii mei prieteni, în momentul în care a plecat din satul său natal către Varșovia și s-a regăsit într-un uh, mediu foarte dinamic și aminte, își amintește că s-a întâlnit cu un om de afaceri de succes de acolo, pe care l-a întrebat cum să fac față în acest oraș atât de învolburat. Și uh, el a primit un sfat. I s-a spus, încearcă să te descurci, să-ți găsești drumul. Noi ar trebui să vedem care sunt ocaziile care ni se prezintă la ora actuală. Iată ce cred eu. Domnul Kazak mi-a, adresat, mi-a adresat o întrebare privind achizițiile publice și relațiile cu China. O să vă spun pe șleau. Aceasta nu este poziția guvernului. Ehm, ehm, creșterea Chinei nu a fost în avantajul nostru în Polonia și vreau să vă spun că este foarte important pentru noi să existe reciprocitate în ceea ce privește deschiderea altor piețe pentru livrarea bunurilor și pentru achizițiile publice. Există oarecare asimetrie. Unele țări doresc deschidere, liberalizare, dar nu și reciprocitate în ceea ce privește bunurile, produsele pe, piațele, pe piețele lor a bunurilor europene și a produselor agricole. Și în momentul în care vorbim despre menținerea locurilor de muncă, această regulă a reciprocității joacă un rol uh, hotărător. Dacă contractele comerciale ar avea o structură potrivită, atunci uh, s-ar putea ca toată lumea să-și folosească propriile active și până la urmă am reușit să facem fiecare tot ce putem la nivelul regiunilor noastre, după care să, ehm, ne, să începem schimburile. Vă dau un exemplu european. Pentru Polonia, cel mai mare partener comercial reprezintă Germania, care ehm, este responsabil pentru o pătrime din din relațiile noastre comerciale. An de zile am avut relații comerciale echilibrate. Uneori, uh, unii sau alții înregistrează un excedent uh, comercial. Acum, uh, moneda noastră este mai fragilă, deci există o anumită problemă, dar noi suntem parteneri comerciali buni, fiecare are de câștigat, există un echilibru. Uh, și vă spun ca pe o curiozitate că la ora actuală relația comercială între Polonia și Germania reprezintă un volum de tranzacții mai mare decât relațiile comerciale între Rusia și Germania. Iată ce s-a întâmplat în contextul crizei. Asta dovedește că relațiile comerciale bune pot să fie uh, o, un propulsor al creșterii. Pentru Polonia, uh, relațiile uh, cu China și cu uh, Rusia sunt la un nivel comparabil, iar în ceea ce privește relațiile comerciale cu SUA, acestea sunt la același nivel ca relațiile comerciale cu Belgia, de pildă. Iată cât de importantă este încrederea în ceea ce privește relațiile, la nivelul relațiilor bune între țări. Astăzi, într-o lume în schimbare, relațiile comerciale sigure și încrederea reprezintă elemente primordiale. Și o altă întrebare a domnului Kazak se referea la embargoul impus de Rusia asupra unor produse europene. Aici cred că este vorba despre o anumită poziție adoptată de Rusia, care a impus embargoul asupra produselor europene peste noapte, iar acest lucru trebuie discutat cu seriozitate în relațiile noastre cu Rusia pentru a nu se mai repeta un astfel de lucru pe viitor. Iar încă un alt aspect reprezintă comunicarea noastră internă. Este vorba despre faptul că ministrul agriculturii polonez s-a deplasat uh, în Rusia și uh, a ajuns la o concluzie uh, foarte înțeleaptă. Nu existau destule informații. Nu am primit destule informații aici, fiindcă uh, rușii se așteptau ca o singură instituție să uh, să își uh, spună părerea în ceea ce privește calitatea produselor, să, să, să să-și pună uh, ștampila pe acele produse. Uh, iar de, numai de asta era nevoie pentru a debloca lucrurile. Iar aceasta este o sarcină care vine Comisiei Europene, instituțiilor europene. Acesta trebuie să informeze mai bine statele membre în ceea ce privește condițiile care trebuie întrunite pentru a putea beneficia de pe urma acordurilor cu privire la deblocarea pieței uh, ruse, de pildă. Domnul Martin de la ALDE a adresat o întrebare cu privire la standardele pe piața muncii și răspunderea. Acest aspect este unul foarte important în relațiile comerciale. Am putea spune că, bineînțeles, banii nu sunt totul, pe bună dreptate. Europa trebuie să își dea seama că este răspunzătoare în momentul în care își deschide piețele. Noi ar trebui uh, să ne asigurăm că standardele de pe piața muncii sunt respectate în ceea ce privește munca infantilă și așa mai departe. Acest element ar trebui să fie unul important în ceea ce privește mandatul de cooperare cu țări terțe. Mi s-a adresat o întrebare din partea versilor în ceea ce privește avantajul competitiv al Uniunii Europene. Aici am putea să facem referire la faptul că uh, conceptul uh, OCDE, economie și creștere uh, verzi, dacă ținem cont de faptul că Uniunea Europeană se bazează pe strategii de creștere durabilă, este vorba de durabilitate uh, la nivel social, la nivel de mediu înconjurător și la nivel economic, E bine, am putea spune în acest context uh, faptul că um, economia verde și creșterea economică verde sunt mai aproape de cetățeni, de oameni și de natură. Iar în acest context, Europa poate să fie vârf de lance. Dar până la urmă, viața ne obligă să acționăm în acest fel. Avem cât, din ce în ce mai puțin uh, combustibili fosili, uh, gaze naturale și uh, petrol și trebuie să folosim și alte resurse pe care ni le dă natura. Trebuie să învățăm cât mai rapid cum să folosim energiile regenerabile cât mai bine cu putință. Iar aici merg mână în mână și alte aspecte. Trebuie să ne concentrăm atenția asupra unei economii nepoluante cu emisii reduse de carbon. De carbon. Noi uh, vorbim de o economie cu emisii reduse fiindcă acesta este un obiectiv care merită angajamentul nostru, să luăm, uh, de pildă, o pompă de căldură. Dacă producem electricitate din combustibili fosili cu o eficiență de 50%, această pompă de căldură ne ne va permite să obținem de două ori mai multă căldură față de căldura pe care am obțină uh, prin arderea acestor combustibili fosili în furnale. Noi producem pompe de căldură în Europa și ne putem scădea dependența față de combustibilii fosili. Acesta este o cale demnă de urmat care merită atenția noastră accentul asupra economiei verzi și asupra eficienței economice îmbunătățește și caracterul competitiv al Uniunii Europene la nivel mondial. Litigiile între investitori și stat, acest dumping structural, s-a adresat o întrebare și în acest sens. E bine, și acestea sunt rezultatele procesului de globalizare. La ora actuală, șomajul, problemele sociale uh, sunt uh, delimitate la nivel național, dar comerțul, fluxurile de capital sunt aspecte transfrontaliere, globale. Deci, uh, ca să spun așa, plăcerile sunt mondiale, problemele, neplăcerile sunt locale. Astfel încât avem nevoie de unele acțiuni care să ne permită să menținem un echilibru adecvat. În momentul în care ne-am confruntat cu criza în 2008, cei care doreau mai puțină reglementare, mai puțină statalitate, au fost primii care au învinuit reglementările pentru ceea ce se întâmpla. Cred că la ora actuală nu ar trebui să ne irosim energia cu controle, ci uh, să încercăm să, să existe transparență a piețelor, piețelor financiare, piețelor media, pentru ca nimeni să nu de, mass media, pentru ca nimeni să nu depindă, să nu dețină, mă scuzați, un monopol structural. Și aceste lucruri își aduce contribuția pentru unele, pentru a, unele relații bune. S-a mai adresat o întrebare cu privire la coeziunea politicilor europene și ieșirea din criză. O întrebare adresată de domnul Scholz. În ceea ce privește comerțul, vreau să vă spun că aici noi vorbim numai despre dimensiunea sa externă, dar ar fi foarte interesant să analizăm uh, situația comercială uh, la nivelul Uniunii Europene, fiindcă com- comerțul între statele membre ale Uniunii Europene, aici vorba despre experiența Poloniei, dar pentru Polonia principala piață comercială este Uniunea Europeană. Uh, Principalii noștri parteneri comerciali sunt statele membre europene și a, ă, relațiile europene la nivel comercial sunt cele mai solide și cele mai bune politica de vecinătate reprezintă un element foarte important uh, la nivel sudic și la nivel estic. Este foarte important pentru Uniunea Europeană, chiar dacă există unele țări vecine care trebuie să aștepte ani de zile până să adere la Uniunea Europeană, poate până la urmă nu vor adera niciodată, dar nu ar trebui să permitem acest gol. Există există această zonă care are nevoie de, de promovarea dezvoltării economice. În ceea ce privește relațiile cu SUA și um, runda negocierilor de la Doha, vreau să vă spun că am stabilit unele contacte în anul 2008. Ministrul, um, colegul meu care a, s-a deplasat cu mine la Geneva, a participat la negocieri, era acesta uh, a fost momentul foarte important al negocierilor. Eram foarte aproape de finalizarea acestora, după care lucrurile s-au prăbușit uh, din cauza Statelor de Americii și a Indiei. Iar în momentul în care vorbim despre succesul negocierilor de la Doha, trebuie să ținem cont de faptul că americanii, cei care trebuie să ia decizii comerciale adoptate la Congres, deci chestiunea este complexă, și India și China, ar trebui să ajungem la un uh, echilibru între industrie, servicii și agricultură. Iată, asta a fost motivul pentru care în 2008 s-au prăbușit negocierile de la Doha la Geneva. Trebuie să găsim o soluție aici, în ceea ce privește politica de vecinătate. Am spus deja acest uh, lucru. Uh, promovarea um, economiei și dezvoltării este foarte uh, importantă și relațiile de bună vecinătate. Dacă negocierile de la Doha vor fi înghețate, nu vor rămâne pe loc, atunci, cu atât mai mult, Uniunea Europeană ar trebui să își, um, se gândească mai mult la politica de vecinătate și să stabilească relații cu principalii parteneri mondiali, mai ales că Uniunea Europeană are, mult paradoxal, cel mai mare potențial, dat fiind că Uniunea Europeană este atât de diversă încât reușește să înțeleagă cât de important este să se țină cont de specificitățile statelor membre și statelor și națiunilor. Conchid, conchid eh, revenind la ce a spus eh, Lordul Dartmouth, care mm, a făcut referire la Europa dinamică cu atâta înflăcărare. Uh, vă răspund, uh, Lord Dartmouth, prin prisma experienței mele personale. Eu eram mai activ, uh, un sportiv mai activ, făceam ciclism și chiar am participat la curse în Polonia și uh, am, uh, și la sfârșitul unei curse cicliste, eram la, într-o zonă muntoasă, mai dificilă, la, la deal, uh, nu mă descurcam prea bine și, și am spus uh, celui din fața mea, stai mai încet. El s-a întors la mine și mi-a spus, nu pot fi că dacă eu, dacă încetinesc, o să cad pur și simplu de pe bicicletă. Iar noi suntem acum într-o situație în care nu putem încetini. Nu putem deloc să încetinim Trebuie să fim creativi să dăm dovadă de inovare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată, s-a încheiat schimbul nostru de uh, păreri. Sper că președinția poloneză să fie încununată cu succes, fiindcă merită acest lucru. Vă urez foarte mult succes! Thank you very much.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 Colleagues, prepare your vote. Dragi colegi, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Vă rog frumos, atenție. We have not yet finished. Nu ne-am terminat reuniunea, nici pe departe. Vă rog frumos să încheiați conversațiile în sală. Cei care stau în picioare și poartă conversații particulare sunt rugați să le încheie. So, as I was saying, exceptional. După cum vă spuneam, în mod excepțional vom vota acum, deoarece am decis să ne aducem contribuția sub forma unui aviz la recomandarea uh, realizată de AFET, adresată Consiliului și Comisiei cu privire la negocierea acordului de asociere cu Moldova. Însă votul AFET va avea loc mâine. Ei sunt comisia responsabilă. Așadar, dacă dorim ca avizul nostru să fie luat în seamă, trebuie să îl votăm astăzi. Așadar, încă o dată votăm un aviz al domnului Martin. Aveți avizul în dosare. Și haideți să trecem la vot. Sunt șapte amendamente. Vom vota aceste amendamente. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. The vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Yes, vote. Deci vă socotim votul la voturile pentru. Bine. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Haideți să verificăm. Uh, original paragraph 2. Este vorba de alineatul 2 în varianta inițială, prima parte, pentru, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, adăugire, la alineatul 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul final asupra proiectului de aviz astfel modificat, vot electronic. And it was carried. Se adoptă. Uh, 20 votes in favor, 5 abstentions. 20 de voturi pentru și 5 abțineri. Felicitări raportorului. Vom trimite avizul Comisiei AFET. Haideți să trecem la punctul 6 sistemul de preferințe tarifare generalizate. E un dosar foarte important, deci dacă ieșiți din sală, vă rog să ieșiți în liniște maximă ca să putem continua. So, GSP regulation. Așadar, regulamentul privind SPG. După cum știți, am avut în mai o audiere pe această temă și între timp Comisia a adoptat o propunere în acest sens. Am numit un raportor, domnul Christopher Fielner de la PPE, și acum am ajuns la primul schimb de opinii. Regulamentul este important, este chiar unul din cele mai importante acte legislative din domeniul comercial și intră în procedura co-legislativă, deci Parlamentul trebuie să își exprime poziția în legătură cu acest subiect. Domnule Fielner, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, SPG reprezintă un regulament foarte important, probabil unul din regulamentele care au influențe asupra unui domeniu foarte vast. De când m-am apucat să studiez acest subiect, am intrat în detalii și am aflat foarte multe despre acest subiect care influențează viețile foarte multor oameni și, de asemenea, foarte mulți actori economici. Cei care se ocupă de acest lucru de mult timp susțin că acest instrument trebuie să rămână limitat, așa cum și este. Așadar, trebuie să uh, știm de la început la ce să ne așteptăm, ce putem obține prin utilizarea sistemului de preferințe generalizate. Pentru că SPG nu va schimba lumea. În primul rând, trebuie să reflectăm foarte bine și m-ar bucura foarte mult să aflu opinii noi în legătură cu abordarea pe care o vom avea. Nu vreau să intru în detalii și să vă prezint, propun- să vă prezint propunerea, nu este treaba mea ca raportor. După cum a spus domnul președinte, audierea din mai a fost foarte utilă în acest sens. Aș dori să mă concentrez asupra câtorva aspecte esențiale și în faza actuală aș dori să pun mai multe întrebări decât să dau răspunsuri. Primul punct este cel legat de acoperire, de statele acoperite, pentru că în această propunere se modifică criteriile de eligibilitate. Se, numărul de state va trece, după introducerea noilor criterii, de la 176 la aproximativ 80. Și asta din trei motive. În primul rând, sunt unele state care au acorduri preferențiale de liber schimb în general, nu vor mai fi beneficiare SPG. Alte state vor fi clasificate de uh, Banca Mondială ca fiind state cu venit mare sau mediu. Dacă se întâmplă acest lucru timp de trei ani consecutiv, ele ies automat din sistemul de preferințe tarifare generalizate. În al treilea rând, statele și teritoriile de peste mări care au acorduri de acces la piață vor fi și ele excluse. Din aceste trei motive, s-a propus să se tragă linie la uh, statele cu venit mediu, conform uh, clasamentului băncii mondiale. E vorba de statele cu un PIB de 4.000 de dolari pe cap de locuitor. Această, uh, această clasificare e foarte controversată pentru că automat generozitatea cu care tratam statele este brusc limitată. Și pentru anumite state vom uh, aplica tarife crescute în relațiile comerciale ale acestora cu Europa. Merită să menționăm că indicele băncii mondiale nu este ceva nou. În regulamentul actual din 2008 se spune că statele cu venit mare trebuie să fie excluse din sistem, însă se aplicau suplimentar și criteriile de vulnerabilitate. Se spunea că uh, primele cinci uh, exporturi către Uniunea Europeană trebuie să reprezinte 75% din venitul statului respectiv și aproape niciun stat nu a fost exclus prin aplicarea acestui criteriu. Pot să vă spun că mie mi se pare logică scurtarea listei de state beneficiare. La comisia noastră am cerut de multe ori ca statele din Golf, care au venit pe cap de locuitor foarte mare, să nu facă parte din acest sistem nu cred că Consiliul de Cooperare al Golfului este parte din categoria noastră țintă. Comisia probabil că va lua cuvântul mai târziu, dar principalul argument pe care l-am auzit din partea Comisiei este o metaforă pe care vreau să le ofur acum. Ei spun că există un bazin de preferințe din care fac multe parte, din care fac parte multe state și în această baltă sunt multe state mari, pești mari, care mănâncă preferințele de la celelalte state mici, care nu mai au loc să se dezvolte. Deci dacă scoatem din baltă peștii cei mari, va rămâne loc pentru cei mici. Și cred că e corect așa, dar din punctul nostru de vedere sunt două lucruri importante. În primul rând, trebuie să ne gândim dacă acest lucru va însemna că statele sărace vor putea să utilizeze aceste preferințe, pentru că dacă eliminăm un stat, să spunem India, înseamnă oare că consecința automată va fi că un stat din Africa subsahariană va folosi preferințele de export în locul Indiei sau Mexic sau SUA uh, vor ajunge să folosească acest spațiu de manevră și vor deveni mai competitive prin comparație cu India. Cred că trebuie să fim foarte atenți uh, să se întâmple aici ce trebuie. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că atunci când eliminăm acești pești mari din baltă, creștem tarifele pentru uh, parteneri comerciali importanți. Vor exista argumente favorabile, însă trebuie să fim conștienți tot timpul de ce facem. Cred că e logic ca lista de state beneficiare să fie mai scurtă. De asemenea, mi se pare logic să încercăm să clarificăm situația statelor din grupul de state în curs de dezvoltare, pentru că nu toate statele care își spun în curs de dezvoltare se află în aceeași situație. Nu am uh, găsit instrumente de diferențiere adecvate la OMC. De aceea nici nu s-a recunoscut termenul de state emergente, însă noua propunere de uh, Uh, SPG trebuie să țină cont de peisajul economic și politic. De aceea este important să avem criterii stabile și recunoscute pe plan internațional și să le putem susține la OMC dacă sau când cineva va pune la îndoială ce vom face noi. Unii se întreabă dacă indicele băncii mondiale este singura opțiune – dacă nu este prea brut, dacă nu cumva e nevoie să fie uh, pus la punct. Rămâne de discutat, însă eu cred că e bine să avem un indice stabil și să nu amestecăm prea multe aspecte. Pentru că s-ar putea să ajungem să ne bazăm pe uh, un terț care să modifice criteriile în permanență și să ne trezim că regulamentul nostru are consecințe pe care nu ni le dorim deloc. În ceea ce privește excluderea uh, altor state, este clar că acest uh, lucru ar simplifica lucrurile. Este uh, vorba de statele care au acorduri de liber schimb. Acestea nici nu folosesc de multe ori SPG-ul și cred că trebuie să analizăm cu atenție consecințele la nivel regional. Ce se va întâmpla cu statele care rămân în sistem? Cum să folosească ele uh, posibilitățile ameliorate oferite de SPG dacă brusc mulți dintre partenerii comerciali nu mai fac parte din SPG? Vă dați seama, deci, că unii, unii parteneri au utilizat SPG în mod tradițional, într-un anume fel, pe care noi acum îl vom modifica și trebuie să știm care vor fi consecințele înainte de a ne adopta poziția. Mai este un lucru important, uh, în afară de statele acoperite, e vorba și de produsele acoperite de regulament. Comisia nu propune o listă foarte clară, pe motiv că, date fiind uh, tarifele scăzute, Uniunea Europeană nu va avea probleme, însă trebuie să vedem ce linii tarifare nu sunt incluse în SPG, pentru că sunt aici chestiuni sensibile pentru anumite grupuri, pentru anumite sectoare. Trebuie să recunoaștem că faptul că, este, că un sector este sensibil în Europa nu coincide cu calitatea sa de a fi important pe planul dezvoltării. Trebuie să analizăm și acest aspect, e foarte important. În același timp, dacă limităm lista de state beneficiare conform principiilor propuse de comisie, De fapt, acordăm preferința unui număr foarte limitat de state. Să zicem că 49 din aceste 80 de state care ar rămâne fac parte din programul Totul în afară de arme. Și ar putea folosi categoriile de produse pe care le considerăm sensibile. Deci, cred că trebuie să avem o privire mai de ansamblu, să ținem cont de toți factorii. Apoi mai doresc să mă refer la SPG+. Probabil că mulți dintre beneficiari nu vor continua SPG Plus în noul regim. Statele care vor avea acorduri de liber schimb, Peru, poate chiar și Columbia, Ce se va întâmpla? Uh, să vă explic. Comisia nu a modificat foarte multe SPG, însă ce a schimbat a spus că nu trebuie să se aplice graduarea dacă există SPG+. plus, Deci nu trebuie să se pedepsească anumite state. Comisia dorește ca SPG Plus să fie ceva foarte atractiv. Probabil că știți că SPG Plus este un sistem în cadrul căruia dacă se, un stat își ia angajamentul să implementeze 27 de convenții internaționale pe care noi le considerăm importante, primește preferințe ă, tarifare generalizate cu Uniunea Europeană. Și e foarte important să se vadă dacă convențiile respective chiar s-au analizat. Însă, nu s-au făcut atât de multe schimbări în legătură cu aceste 27 de convenții. Este vorba de convenția despre apartheid, de exemplu, care nu mai este valabilă. Constat un risc aici. Fiecare are probabil o convenție sau două pe care și-ar dori foarte mult să le aplice și altele pe care ar dori să le excludă. Eu cred că trebuie să avem grijă, cel puțin atunci când evaluăm lista eu am analizat cele 27 de convenții și uh, există state membre, cum este Suedia, chiar țara mea, care nu au semnat aceste convenții sau, mă rog, una dintre ele. Cred că ar trebui să fim atenți și să nu pierdem uh, caracterul atrăgător al SPG+. Dacă uh, dorim ca anumite state să participe, să zicem Norvegia, avem destul de puțin spațiu de manevră. Putem să spunem în cazul anumitor state, nu ne pasă cum implementați, dar trebuie să găsim un echilibru în orice caz. Cel de-al patrulea lucru la care vreau să mă refer este graduarea. Se propune să nu fie inclusă graduarea în SPG+. Ce înseamnă? Înseamnă că un sector dintr-un stat specific își pierde preferințele când devine prea concurențial pe piața europeană în relație cu alte uh, produse ce beneficiază de preferințe. Comisia propune o creștere a pragului. Dar dacă analizați propunerea, puteți vedea că aici e vorba de o adaptare la sectoare mai uh, bine puse la punct. Cred că noua propunere e binevenită, pentru că mai puține state ar beneficia de acest sistem și astfel s-ar crea o marjă de manevră pentru scăderea pragurilor. Cel de-al cincilea lucru pe care l-am discutat și îl vom mai discuta este salvgardarea. Știu că și președintele a menționat uh, acest uh, lucru la audiere. Garanțiile din cadrul SPG nu au fost utilizate până acum. Dar asta pentru că nu a fost necesar. Dacă ar fi necesar, ar fi destul de greu să se utilizeze. Comisia susține că o ameliorare a definițiilor ar face o, utiliza- o posibilă utilizare mai uh, simplă a acestora, de exemplu în sectoare ca agricultura sau pescuitul. Comisia va putea face investigații dacă situația se uh, înrăutățește. Uh, Însă trebuie să fim foarte atenți pentru că întotdeauna garanțiile au fost pentru noi un instrument important care ne dă posibilitatea să facem ceea ce dorim să facem și în alte sectoare. Aș vrea să mai menționez și chestiunea procedurilor decizionale. Nu în detaliu, e mult prea complicat ca să intru acum în amănunte. Uh, Însă, pe scurt, ce a propus Comisia în legătură cu implementarea actelor delegate, mi se pare mie foarte bine cu ce a propus uh, și mi se pare că corespunde și cu ce a propus domnul Schulz în raportul său și corespunde și cu avizul serviciului nostru juridic. Rolul Parlamentului European ar fi foarte diferit de cel din trecut, conform și cu noile prevedere ale tratatului de la Lisabona. Sincer să fiu, acesta este domeniul în care ne așteptăm la o poziție aprinsă din partea Consiliului. Și, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, durata regulamentului. Comisia propune ca acest regulament să nu fie limitat în timp, ceea ce ar aduce stabilitate și previzibilitate. Așadar, nu se prevede o dată limită când să se reînnoiască regulamentul. Mie mi se pare un lucru bun și pentru operatorii economici ai noștri și pentru statele în curs de dezvoltare. Nu înseamnă că nu mai putem discuta această chestiune. Se prevede o revizuire peste 5 ani. Însă, dată fiind experiența noastră legată de comisie în acest domeniu, date fiind întârzierile foarte lungi, nu știu exact ce ar trebui să facem. Poate că ar fi rezonabil să sugerăm un termen foarte lung care ar oferi previzibilitate, dar să nu renunțăm la competențele noastre legislative complet, să spunem 10 ani sau așa. În încheiere, mie mi se pare important să-mi închei intervenția cu o întrebare fundamentală. Ce vrem noi să obținem prin acest regulament? Pentru mine nu este vorba de a economisi bani. Nu cred că trebuie să spunem că din cauza crizei trebuie să schimbăm relația pe care o avem cu statele în curs de dezvoltare. Ar fi un semnal foarte prost. Nu trebuie să limităm preferințele pe care le acordăm statelor în curs de dezvoltare mai degrabă să le centrăm mai bine să ne asigurăm că cei care au nevoie de preferințe beneficiază de ele. SPG este un sistem complicat, dar nu trebuie să fie atât de complicat. Și trebuie să fie mult mai previzibil. Avem nevoie, deci, de o concentrare mai bună, de o complexitate mai redusă și de previzibilitate mai mare. Eu cred că acestea sunt obiectivele ce trebuie atinse însă nu doresc să ne străduim să le atingem limitând preferințele pe care le acordăm lumii în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să găsim o uh, soluție pentru a compensa acest lucru în caz că s-ar întâmpla. Însă oricum, ambiția Comisiei este foarte mare în acest sens și aștept cu nerăbdare să aflu ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fielner! Vreau să vă spun că raportorii din umbră au fost numiți deja, David Martin de la S&D, Nicola Rinaldi de la ALDE, Albert Ster de la ECR, domnul Scholz de la GUE, văd că sunteți peste tot, Keith Taylor de la Verzi și domnul Salvinia din partea EFD. Deschidem dezbaterea. Începem cu raportorii din umbră. David Martin. Thank you, given that you've... Mulțumesc. Pentru că lista e lungă, voi încerca să fiu concis. Introducerea a fost destul de amănunțită și n-a dar impresia că această reformă a GSP este ca șahul, GP, la SPG este ca șahul tridimensional. Unele țări au investit între timp în anumite industrie, în anumite produse și pentru acestea <clears throat> ar fi o încălcare a așteptărilor să le retragem preferințele. Alte țări participante la uh, program, uh, se tem că uh, țările vecine vor beneficia în continuare în timp ce ele rămân fără preferințe. Deci, uh, e, există foarte multe probleme care trebuie ținute în echilibru. Eu însă, în general, sunt de acord cu abordarea comisiei. Cred că documentul e <clears throat> foarte bun, propunerile sunt cele mai bune și uh, propunerea tinde să reînnoiască acest program și nu aduce schimbări dramatice. Vom vorbi cu domnul raportor și cu ceilalți raportori din urmă pentru a ne pune de acord. <clears throat> Eu salut faptul că de la 176 se ajunge undeva pe la 80 de țări. Acest lucru înseamnă că ne concentrăm asupra celor care au cea mai mare nevoie de preferințe, dar pe de altă parte mă uh, îngrijorează acele țări cu venit mediu care încă au uh, un număr foarte mare de uh, săraci și folosind acest sistem de preferințe, abia au reușit să ajungă în rândul țărilor cu venit mediu. Dacă ar pierde acest sistem de preferințe, probabil că ar face pași înapoi. Cred că ar trebui poate să vedem acel proces de graduare pe sectoare sau pe produse, uh, cum poate fi uh, revizuit sistemul. Nu știu exact uh, încă acum, dar cred că există și state care la limită ar putea să cadă în afara sistemului de preferințe dacă nu uh, continuăm să sprijinim anumite domenii și anumite produse. În general sunt mulțumit uh, de uh, atenția acordată pe grupuri de țări și nu cred că ar trebui ca reducerea programului să fie o scuză Uh, pentru uh, economisirea de bani. Pentru că asta nu ar aduce uh, niciun beneficiu țărilor importatoare. Continuăm să limităm excesiv numărul de linii tarifare, numărul de linii tarifare care uh, compun acest program. În ceea ce privește monitorizarea și retragerea uh, preferințelor în domeniul materiilor prime am preocupări mai uh, uh, accentuate. Nu sunt chiar panicat, dar mă îngrijorează că Europa folosește acest instrument pentru, a avea, pentru a-și păstra accesul la anumite materii prime. Sunt deschis uh, și eu idei unui regulament uh, deschis, iar în ceea ce privește limita de timp, dacă avem un acord uh, foarte clar, nu văd de ce ar trebui inclusă o, o, un, un termen de caducitate. Dacă avem un acord deschis și acesta va fi uh, modificat din mers, atunci trebuie atunci vom obține echilibrul corect. Modificările din regulament uh, vor fi făcute cu consultarea Parlamentului. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Keith Taylor, de la Versi. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Da, pentru două mari uh, idei ce se desprind pentru mine se referă la criteriile de selecție de eligibilitate pentru SPG și aici uh, cred că uh, ar, trebui să folosim un. Uh, adică acest instrument este unul destul de neascuțit cu care facem această diviziune și mai este criteriul dezvoltării din punct de vedere al respectării drepturilor omului. Mai există condiționalitatea de care vorbea domnul Martin, și anume faptul că Comisia propune excluderea statelor care impun restricții la exportul uh, materiilor prime. Da, se pare că este o, o tactică de amenințare, așa, uh, amenințăm cu retragerea preferințelor acei parteneri care impun restricții la exportul uh, materiilor prime. Dacă există astfel de uh, problemele trebuie rezolvate altfel. Uh, iarăși ce mi-a atras atenția nevoia de uh, evaluare de impact în legătură cu calitatea și stabilitatea locurilor de, muntă, de muncă. Și o mobilitate a acestui, uh, acestor acorduri care să permită modificarea lor din mers. S-a spus că acest uh, sistem de prevenție poate fi un instrument de eliminare a sărăciei, dar trebuie să ne gândim foarte bine la acest lucru, mai ales prin prisma faptului că mai mult de jumătate dintre săracii lumii trăiesc în statele cu venituri medii. Și revine în discuție acel instrument uh, neascuțit de care vă vorbeam. se mai vorbea de eh, efectele care pot apărea într-o regiune în care una dintre țări beneficiază de anumite avantaje și celelalte nu. Și cred că și ăsta e un aspect la care trebuie să ne gândim foarte bine atunci când revizuim acest regulament. Da, eu de aștept să-mi aduc eh, contribuția eh, prin idei în, în scris. Domnul Schulz acum, Guie? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acesta este un punct foarte important, un raport foarte important și sunt foarte interesat de el. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, domnul raportor, aceste trei lei centrale reies foarte clar și trebuie să recunosc faptul că comisia în propunerea sa privind uh, uh, regulile instituționale, precum actele delegate, s-a uh, referit la rolurile pe care le-au jucat Comisia și Parlamentul în revizuirea din mers a acestui uh, regulament. Însă, mai este și problema verificărilor, care este rostul utilizării acestor instrumente. Și cred că trebuie să vedem și care este scopul sistemului de preferințe generalizate. se spune că uh, rolul său ar fi uh, ajutorarea statelor în curs de dezvoltare să-și dezvolte capacitatea de export și veniturile din export, astfel încât să aibă șanse mai mari de industrializare. Să poată să-și dezvolte economia, să-și promoveze creșterea economică. Dacă asta este regula de bază, trebuie să vedem dacă mecanismul a dus până acum la acest uh, efect pe care ne-l dorim. Suntem cu toții conștienți de faptul că Uniunea Europeană de-a lungul anilor a devenit a avut cel mai uh, de succes program uh, SPG din lume și trebuie să avem grijă ca acest sistem să ducă la o dezvoltare durabilă în țările beneficiare. Aceste unele dintre ele au făcut ceva progrese, altele însă au rămas pe loc. Și dacă ne uităm un pic la aceste țări beneficiare, de unde Uniunea Europeană importă uh, bunuri în valoare de vreo 60 de miliarde, țările cele mai puțin dezvoltate mm, încă reprezintă un grup minoritar. Dacă dorim să schimbăm acest lucru, trebuie să analizăm revizuirea conținutului acestor acorduri încă o dată. Dacă adoptăm o abordare pe termen lung, există amenințarea de a mm, nu mai putea, uh, de a, de a face ca anumite state să nu mai poată beneficia de uh, programul SPG și uh, vom ajunge să trebuiască să negociem acordul de liber schimb cu acestea. Deci trebuie să ținem în echilibru posibilitatea sau uh, amenințarea ca unele dintre aceste, uh, cu unele din aceste state să trebuiască la un moment dat să încheiem acorduri de liber schimb. În al doilea rând, și asta este, asta este un lucru uh, pe care domnul Fielner l-a subliniat, e vorba de acel prag al uh, stabilit de Banca Mondială uh, al uh, venitului pe cap de locuitori și care ar trebui poate să crească de la 4 la 12.000 de dolari. Ar trebui să stabilim venitul limită la nivelul venitului celei mai sărace țări din Uniunea Europeană ce s-ar întâmpla dacă foarte multe dintre statele lumii ar intra în această categorie. Atunci am modificat ținta mecanismului uh, SPG. Trebuie să analizăm și acest aspect, fiindcă s-ar modifica radical utilizarea criteriilor. Și în plus, există multe țări cu venit mic și mediu, precum cele din, Latin, uh, din America Latină, care se situează sub pragul de 4.000 de dolari pe cap de locuitor. Iar pe termen lung, aceste state vor avea nevoie de garanții pentru a putea face planuri pe termen lung. Aceste grupuri de țări ar trebui verificate periodic uh, în raport cu beneficiile mecanismului. Și aici ajung din nou la obiective. Ar trebui ca obiectivele să fie cele corecte. Și aș propune uh, extinderea sistemului de uh, uh, motivații pentru um, statele beneficiare ale sistemului SPG+. Ar trebui să avem și criterii suplimentare și obiective suplimentare, astfel încât uh, mecanismul să fie mai eficient, mai productiv decât până acum. Mulțumesc. Și acum, domnul Dartmouth, eu voi fi foarte concis. Grupul nostru este foarte mult în favoarea sistemului SPG Plus și nu trebuie să subscriem uh, pe deplin uh, criticilor uh, marxiste față de Uniunea Europeană, care spun că nu este un lucru bun ca sistemul uh, de preferințe tarifare să fie folosit pentru ca producătorii europeni să facă dumping în uh, statele uh, terțe și acestea să fie împiedicate de la a exporta în Uniunea Europeană. Dar acest lucru se pare că se întâmplă într-un mod care nu ar trebui să se întâmple cu zahărul, Um, și cu concurența între trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Credem că SPG Plus este un sistem bun, dar ne îngrijorează foarte mult faptul că această propunere, pe de o parte, cum s-a mai spus, elimina 96 de țări din cele 176 eligibile în acest moment, deci numărul de beneficiari scade. Sigur, s-a spus, s-a argumentat uh, de către doi distinși colegi că acest lucru ar fi ok, ar fi în regulă, pentru că acum uh, programul este mai concentrat. Dar, de fapt, valoarea acestor preferințe este aproape înjumătățită de la 2,9 la 1,7 miliarde de euro. Dacă dumneavoastră credeți că acesta este un lucru bun, atunci propunerea pe care o avem în fața noastră reduce și numărul de țări și valoarea preferințelor. Partidul nostru, grupul nostru, cred că pot să-i spun partid, partidul nostru este în favoarea comerțului și nu ajutorării. GSP Plus este SPG Plus este o modalitate de a obține acest lucru și de aceea această propunere va însemna mai uh, puțin comerț și mai multă ajutorare. Sperăm că Comisia va interveni pe lângă Comisia Europeană pentru a uh, îmbunătăți această propunere. couple of points uh, as a matter of... Vă mulțumesc. Vreau să fac și unele observații de principiu, chiar uh, dacă aici uh, vin contra curentului. Preferințele comerciale sunt o excepție de la cadrul financiar multianual și sunt permise doar fiindcă avem această fiindcă există această clauză de abilitare. Așa se justifică această excepție la regula națiunii cele mai favorizate. Iar în ceea ce privește acoperirea produselor uh, țărilor, uh, aici uh, mai survin unele excepții. În al doilea rând, atunci că este vorba de o excepție, trebuie să avem criterii obiective, fiindcă altfel uh, am putea să, fie, să fim acuzați de discriminare. Avem nevoie, deci, de criterii obiective independente pentru stabilirea preferințelor comerciale. Și justificarea acestor uh, Excepții se bazează pe evoluții, pe dezvoltarea țărilor. Deci trebuie să ne concentrăm asupra modului în care evoluează aceste țări mai puțin dezvoltate, fiindcă dacă extindem uh, sfera țărilor, le permitem țărilor mai puțin dezvoltate, mai competitive, să se bucure de unele avantaje în detrimentul, în detrimentul țărilor uh, cele mai puțin dezvoltate. Dar fiindcă obiectivul preferințelor uh, comerciale este dezvoltarea, ar trebui să ajutăm producătorii în curs de dezvoltare și nu să uh, protejăm interesele ascunse ale importatorilor europeni. Iar în cele din urmă, sistemul de preferințe tarifare generalizate nu ar trebui să îndepărteze, să, să pună accentul pe, pe preferințe industriale în țările în curs de dezvoltare, în detrimentul industriilor noastre proprii. Nu trebuie să vă spun de ce uh, țările, Statele Unite, de pildă, nu au uh, cote nici măcar pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Noi putem să fim totuși mai darnici decât Statele Unite ale Americii. Ar trebui totuși să fim echilibrați când cu această dărnicie, cu această generozitate să nu fie în detrimentul economiei și locurilor de muncă europene. Carl Thompson, Peter Thompson de la Comisie. Am avut o prezentare din partea comisiei noastre și aș dori să rog să răspundă observațiilor făcute. Și îi dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentariile făcute. Sper că ați primit aseară pe e-mail uh, un document informativ Cam așa arată. Vi l-am trimis tuturor și sper că îl aveți aici în sală. Are două părți. O prima parte se referă la pachetul simplu, care încearcă să, la, să, încearcă să ajute pe toată lumea și a doua parte se referă ce, deci, la cele mai importante 17 întrebări și răspunsuri care, cărora s-au mai adăugat câteva grație acestei discuții am descoperit că unii nu înțeleg întru totul regimul actual, astfel, în, într-o, că, într-o, astfel că într-o jumătate de pagină am explicat regimul actual și l-am explicat un pic mai complicat uh, și mai pe larg într-o anexă de șase pagini. Am uh, mai discutat în acest document și criteriile de eligibilitate, efectele economice care sunt uh, nesemnificative, după cum știți, am vorbit despre graduarea produselor și acoperirea produselor, precum și um, orice în afară de arme și sistemul SPG+. Uh, uh, unele întrebări se regăsesc în discuția de astăzi, dar nu toate, iar aici, uh, domnule Vital Moreira, o să mă refer la cele ce nu au fost spuse astăzi. Dați-mi voie să vă vorbesc despre niște chestiuni de context pe care le-ați ratat aici. Această propunere nu izvorește doar de la comisie uh, care ar fi lucrat pe cont propriu, este rezultatul unor consultări ample despre care puteți uh, citi online. A avut loc o analiză a impactului care este deja disponibilă pe internet se bazează și pe un studiu foarte amplu al Universității din Sussex și nu numai, la care aveți accesul. Se pun întrebări în ceea ce privește eficiența regimului actual, la care ați făcut și dumneavoastră referire, domnule președinte. Rezultatele uh, sunt uh, împărțite, dar în mare parte acest sistem a adus beneficii unui număr mare de țări în curs de dezvoltare sporindu-le exporturile și sporindu-le în acest fel și veniturile, combătând sărăcia. Este un instrument bun, nu dă asistență directă celor săraci, așa cum uh, ar putea să facă asistența pentru dezvoltare în unele cazuri. Uh, acest instrument ia calea mai sigură și se face acest lucru de la caz la caz, de la țară la țară, ceea ce ridică întrebarea cum, rămâni, cum rămâne cu săracii din țări mari care sunt la statutul de țări cu venit mediu. Răspunsul este, acest instrument nu are rolul de a activa acolo, nu poate să vizeze uh, zone sărace ale unei țări mai mari. Acest instrument se referă la tarife și poate ajuta o anumită țară la nivelul exporturilor cu uh, Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește uh, această scădere dram, drastică. Uh, pe unii îi bucură faptul că uh, de la 176 numărul de țări beneficiare a ajuns pe la 80, pe alții nu. Cred că este foarte important să subliniem faptul că teritoriile și țările de peste mări uh, reprezintă un număr de peste 30, iar acordurile de liber schimb prin care țările beneficiază de un tratament uh, mai bun decât SPG și țările cu um, venit înalt, uh, despre care nimeni nu a vorbit, nimeni nu a cerut reintroducerea acestora. Înseamnă deci că un număr mare de țări va fi scos de pe listă fără probleme. Deci, cu ce rămânem până la urmă în ceea ce privește această zonă cenușie, aici uh, intră aceste țări cu venit mediu și superior între 30 și, și 50, și iar în document se explică mai bine lucrurile, nu o să intru în amănunte. Aici se ridică semnul de întrebare. Și domnul uh, Scholz a pus întrebarea aici cum rămâne cu unele dintre statele membre ale Uniunii Europene. Noi am încercat uh, să alegem o anumită categorie la Banca Mondială. Nu nu are nicio legătură cu anumite state membre. Faptul că am schimbat acest sistem nu schimbă situația cu statele membre, nici, nici evoluția din statele și nici evoluția statelor membre nu va afecta lista acestor țări care rămân în această categorie dacă propunerea va fi acceptată în forma actuală. Deci avem țări de la Libia până la Cuba care, pe baza datelor actuale și dat fiind că trei ani consecutiv au, um, uh, au fost în această categorie, nu vor mai fi eligibile. Dar dacă sunt vulnerabile, s-ar putea să existe riscul să devină din nou sărace. Eu nu le doresc asta în niciun caz, dar uh, dacă ar, că, dacă ar trece la această categorie timp de un an, s-ar întoarce pe listă. Deci este important că există criterii de acceptare sau de eligibilitate și de neeligibilitate a țărilor. Acest lucru este foarte important. În ceea ce privește acoperirea produselor, s-a adresat o întrebare și în acest uh, sens, dar se regăsesc informații cu privire la acest aspect în document, deci nu o să vorbesc prea pe larg aici. Uh, în propunerea noastră ni se solicită să ne ocupăm uh, de implicațiile bugetare. Aceasta este obligația comisiei. Nu facem acest lucru fiindcă pe noi ne îngrijorează ce facem cu banii dacă îi um, risipim sau dacă îi economisim. Problema este că țările care nu mai sunt pe listă și care acum beneficiază de tarife ridicate vor fi implicate până la urmă în negocierile în negocierile tarifare și tarifele vor scădea până la urmă. Este ușor să te uh, pierzi în cifre, să, uh, căutând să vezi care vor fi economiile într-o situație ex ante a schimbării naturii tarifelor. Realitatea este că noi uh, funcționăm într-o lume dinamică, iar aceste țări vor beneficia de și mai multe relații comerciale uh, liberalizate, dat fiind acordurile de liber schimb. Iar uh, până la urmă este important să înțelegem cum stau lucrurile, să le prezentăm în context. Noi trebuie să urmăm niște uh, reguli stricte în ceea ce privește aspectele bugetare, efectele bugetare, dar acesta nu reprezenta niciodată un punct al discuțiilor în consultările noastre, ci este doar vorba de un calcul pe care facem noi la sfârșitul procesului. E ușor să te pierzi în aceste cifre și să ai impresia că este un uh, subiect controversat politic, când până la urmă nu este. Până la urmă, întrebarea care se pune este dacă aceste țări ar, sunt eligibile sau ar trebui să fie eligibile sau nu. Și înțeleg de ce se pun întrebări în ceea ce privește faptul că uh, Libia și alte țări au fost scoase de pe listă. Dar uh, raționamentul Comisiei este următorul. Dacă, și ce mulțumesc domnului Fielner, pentru faptul că uh, că are preluat uh, metafora mea cu peștii și așa mai departe, cu balta. Eu ce vreau să spun că balta este statică și mai mult uh, apa se evaporă în timp, există stabilizare și um, și asta, se, și asta este datorită faptului că avem tarife, iar pentru că avem aceste tarife putem să pot să existe și aceste preferințe. Odată ce nu mai avem tarife, nu mai există preferințe și SUA, SUA și Burkina Faso sunt pe picior de egalitate în relațiile noastre. Dacă vă convine, atunci bun. Dar atât timp cât avem acest sistem de preferințe, avem cu ce să lucrăm. Iar în această propunere încercăm să ne, să, să ne mai îndepărtăm de țările e, bogate, să mai luăm resurse de acolo, direct, să le direcționăm către țările sărace. Am fost întrebat ce înseamnă asta pentru țările în curs de dezvoltare mai sărace, aceste LDC-uri folosesc aceste țări această cantitate suplimentară de oxigen? O, o întrebare pertinentă. Am încercat să răspundem, la care am încercat să răspundem în acest document. Iar dacă, dacă considerați că nu am răspuns cum se cuvine în acest document, vă putem oferi explicații ulterioare și la ora actuală sunt studii în desfășurare. Iar în cele din urmă, mă scuzați, în ceea ce privește materiile prime, uh, știu că s-a discutat acest lucru, s-a discutat și la audiere, iar aici uh, vă spun sincer, dat fiind că avem o politică cu privire la materiile prime, după noi uh, putem să spunem că sunt uh, practici neloiale, dar, dar trebuie să spunem foarte clar că este doar un, că este un exemplu. Deci, la nivel juridic, nu s-a schimbat nimic în, în acest text. O să mă opresc aici și mulțumesc. Mulțumesc foarte mult documentul nostru a fost să bucură de felicitări din partea membrilor Comisiei. Domnule Fielner, vă dau cuvântul pentru a concluziona acest schimb de păreri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, domnul Schulz a spus că este de acord cu mine în ceea ce privește unele lucruri și uh, n-am mai știut ce să cred. Uh, M-am emoționat, uh, dar după aceea am înțeles cum stau lucrurile. Haideți să vă spun foarte clar, fiindcă uh, s-au ridicat, s-au ridicat unele aspecte și domnul uh, Taylor, pentru că și domnul Taylor în ceea ce privește definiția criteriilor de eligibilitate. E vorba de E vorba de 4.000 de dolari. Unii spun că acest instrument nu este ascuțit, că este bun. Eu spun că trebuie să discutăm, fiindcă nu vreau să mm, renunț pur și simplu la el, fiindcă este vorba de o definiție clară. Este important să avem o definiție clară. Nu mai știu cine a vorbit despre indicele dezvoltării umane. Și s-ar putea ca alții să creeze definițiile. De pildă, indicatorul uh, Băncii Mondiale se raportează la acesta. Dacă aducem deci mai multe, să aduc mai multe lucruri la oaltă. Domnule președinte, dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că într-adevăr trebuie să avem un sistem clar și uh, care să vizeze anumite țări, fiindcă folosirea scutirilor de, pe care le, derogărilor pe care le folosim la OMC trebuie să fie bine direcționate, fiindcă altfel uh, degeaba le folosim. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, și anume că o derogare nu poate să fie o, nu, nu înseamnă că suntem generoși, dăm tuturor uh, tot ce putem, dar, uh, dar nu cred că aici se, se, se extinde, se, e vorba de o extindere, de o, fiindcă se face, se renunță la foarte multe țări aici. Există interese din partea importatorilor și din partea consumatorilor, dar uh, Există interese și din partea producătorilor europeni care ar putea să aibă un îngrijorări, dar este foarte important în restul uh, dezbaterii să, să punem capăt acestor uh, interese ale producătorilor sau ale importatorilor fiindcă dacă nu facem acest, de, dacă nu facem acest lucru, uităm de miezul acestei propuneri, vorba de dezvoltare, care este motivul și justificarea acestei derogări. Trebuie să, să nu uh, scăpăm din vedere acest lucru foarte important. De pildă, eu unul nu vreau să iau lecții de la SUA aici. Am fost la Hong Kong și uh, mi-am amintit la dezbaterea privind orice în afară de arme care a încercat să capete caracter mondial și eu mă, mă, sunt mândru de uh, Uh, această inițiativă și uh, SUA a spus orice în afară de arme, zahăr, bumbac și așa mai departe, fiindcă nu avea o strategie de dezvoltare. Uh, iar în ceea ce privește valoarea preferințelor, trebuie să analizăm acest lucru. Înțeleg argumentele comisiei și anume că unele dintre aceste țări au acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană și, și există o abordare reciprocă care trebuie discutată dacă uh, dacă dorim să mergem mai departe, fiindcă, într-adevăr, eu, încerc ce India, ar fi... Am putea să vorbim cu India ce se întâmplă dacă nu beneficiază de sistemul de preferințe tarifare generalizate. Unele țări beneficiază de tarife mai ridicate pentru a înlesni negocierile. Și aici trebuie să nu uităm de perspectiva dezvoltării. Iar apoi, în cele din urmă, este important uh, să, să ne dăm seama că acest, acest uh, cantitate de oxigen suplimentar va fi uh, într-adevăr folosită, inhalată de țările în curs de dezvoltare, fiindcă acesta este principalul nostru obiectiv. Am analizat într-o oarecare măsură cifrele pe care le-ați prezentat, dar cred că trebuie să ne aplicăm mai mult asupra lor. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că țările în curs de dezvoltare beneficiază de mai multe uh, preferințe tarifare și nu invers. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, sunteți de acord cu mine, cred, uh, când spun că acesta a fost uh, un exemplu foarte bun de dezbatere parlamentară. Trecem mai departe la punctul 7 de pe ordine de zi. Este vorba despre Convenția Regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteranene. Al doilea schimb de păreri. Reamintesc că această convenție are ca scop simplificarea și armonizarea celor 60 de acorduri bilaterale cu privire la regulile de origine. Raportul Emilio Menendez nu este prezent, dar înțeleg că Maria Eleni Copa îl va înlocui. Aveți deci cuvântul. Apologizes for Emilio își cere scuze, nu poate fi prezent. Mi-a lăsat uh, o notă referitoare la acest raport pe care o voi citi. Ca răspuns la procesele demarate prin procesul de la Barcelona, acest dosar dorește să creeze un spațiu de liber schimb în zona mediteraneană. Primul obiectiv este un acord între Uniunea Europeană și partenerii mediteraneani mediteraneeni. Acest acord va favoriza sistemul cumulului de origine. Până acum, sistemul cumulului de origine paneuromediteranean a fost compus din mai multe acorduri, care, ceea ce duce la multiplicări și disfuncții. Dorim un sistem juridic unic care va fi oferit prin noul sistem. Acest dosar a fost transmis cu întârziere Parlamentului European pentru că au fost discuții la Consiliu cu privire la statutul juridic posibil. După ce s-a rezolvat această chestiune, dosarul a ajuns în Parlament. Primăvara arabă reprezintă o mare provocare pentru Uniunea Europeană. Vecinii noștri din Sud doresc reacții concrete din partea noastră, care să-i ajute pe drumul către libertate și democrație. Înaltul reprezentat a definit acest dosar ca făcând parte din acest cadru de reacție. Nu am nicio îndoială că trebuie să susținem acest raport în Parlamentul European. Însă există anumite aspecte ce necesită clarificare suplimentară. După cum se arată foarte bine în avizul de la AFET, ne îngrijorează implementarea protocolului 4 la acordul de asociere UE-Israel privind um, produsele ce provin din așezările israeliene. Ca să ne asigurăm că noile reguli nu sporesc disfuncțiile existente, voi uh, adresa câteva întrebări Serviciului Juridic al Parlamentului. Așa cum uh, s-a întâmplat timp de mulți ani, voi rămâne și eu vigilent la aplicarea dreptului național de către Israel. Însă nu trebuie să periclităm adoptarea acestui dosar din cauza acestor practici juridice. Va fi benefic pentru aproximativ 50 de state, însă trebuie să cerem Consiliului și Comisiei să uh, aplice în mod corect regulamentul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, deschidem discuțiile. Dorește cineva să ia cuvântul? Yes, our new members. Noul nostru coleg, îmi cer scuze. V-am uitat numele, domnul Prust, aveți cuvântul. Da, domnule președinte, stimați colegi, doamnă Saifi, ați spus și adineauri că doamna Saifi s-a mutat la AFET, își cere scuze și m-a rugat pe mine să o înlocuiesc la această dezbatere. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantei raportorului pentru explicații. Cred că suntem cu toții de acord că această convenție trebuie să intre cât mai repede în vigoare, pentru că reprezintă un progres real. Simplificările prevăzute sunt necesare și mai mult chiar sunt indispensabile. Astăzi, o întreprindere care dorește să beneficieze de cumul trebuie să verifice o listă de 60 de acorduri și protocoale și, de asemenea, dispozițiile comune și matricea, adică documentul ce menționează ce protocol se aplică la fiecare stat partener. Este o adevărată enigmă care poate să îi descurajeze chiar și pe antreprenorii cei mai motivați. Gestionarea acestor texte pe plan instituțional e foarte complicată pentru că modificarea fiecărei prevederi, fie și a celor mai mărunte, atrage după sine modificările altor prevederi. Această reacție în lanț este o sursă de nesiguranță juridică și uh, cel mai bine este să-i se pună capăt. Simplificarea regulilor va permite găsirea unui nou elan comerțului în regiunea vizată și mai ales va permite consolidarea relațiilor comerciale sud-sud. Această consolidare urmează în linie dreaptă recomandările recomandărilor făcute de Consiliu în luna martie și mai ales comunicarea privind reforma politicii europene de vecinătate. Mă bucură faptul că președinția poloneză și-a exprimat dorința de a implementa o nouă politică europeană de vecinătate. Cred că acesta este un semnal concret, un mesaj transmis vecinilor noștri și mai ales celor din Sud. Trebuie însă să nuanțăm aici un aspect. Această etapă este importantă, dar este doar o etapă. Modernizarea și simplificarea regulilor privind cumulul trebuie să fie prioritare. Și dacă dorim ca convenția să fie pe deplin aplicată, trebuie să oferim susținere, susținere tehnică din partea Uniunii Europene pentru statele vizate de convenție. Este vorba mai ales de statele din sud, unde administrațiile și vămile au fost zguduite de evenimentele recente. Comisia trebuie să-și asume toate răspunderile eh, menționate în comunicarea din martie și, de asemenea, pe cele din comunicarea privind politica europeană de vecinătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci haideți să vedem dacă Doamna Sofia Munios, din partea Comisiei, dorește să ia cuvântul. Unde sunteți? The floor is yours. Aveți cuvântul. I think I will pass the floor actually to the... De fapt, voi da cuvântul specialistului de la Digitax Sud, care se ocupă de acest subiect și vă va da un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Sofia. Intervențiile pe care le-am ascultat au descris foarte bine cât de ambițioasă este această convenție. În primul rând, prin această convenție dorim să adoptăm un instrument pentru revizuirea regulilor de origine ce se aplică în zona pan-euro-mediteraneană. Aceste reguli trebuie să devină mai flexibile și mai moderne. E vorba de o etapă tehnică, e drept, e vorba de un instrument indispensabil. Am auzit cuvântul de enigmă, e adevărat, așa este la ora actuală. Modificarea regulilor uh, presupune un exercițiu simultan de modificare a uh, mai multor protocoale. Ideea de a contopi toate aceste protocoale într-un singur act este o idee bună, după părerea mea. și cred că obiectivul este foarte bine înțeles. E vorba aici de o primă ambiție exprimată prin această convenție. Obiectivul este să modernizăm aceste reguli. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Haideți să revenim la uh, raportor. Se pare că aici consensul este larg. Așteptăm, deci, un aviz al serviciului juridic. Da, colegul nostru a cerut un aviz din partea serviciului juridic. Cred că îl vom primi în uh, următoarele zile. Bun, nu sunt aici uh, tensiuni politice. E vorba de un subiect pur juridic. Calendarul Vom discuta proiectul de raport în 27 septembrie. Amendamentele se pot depune până pe 30 la prânz. Trecem la punctul 8. Schimburi comerciale cu produse agricole și produse pescărești între Comunitatea Europeană și Autoritatea Palestiniană. Este vorba de uh, un acord. E vorba de preferințele comerciale pentru produsele agricole și pescărești ce provin din Palestina pentru a sus se susține economia palestiniană. Discutăm acest subiect acum pentru a doua oară. Raportor este doamna Maria Eleni Copa. Aveți cuvântul. Mulțumesc! η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε τη συμφωνία που επιτρέπει... În 2011, Uniunea Europeană a semnat un acord ce permite accesul liber al produselor, produselor agricole și pescărești din Palestina și a produselor derivate uh, pe piața europeană. Acest acord se referă la importurile de produse agricole și produse agricole prelucrate și a produselor pescărești din Palestina. Noile dispoziții nu se referă la fructe și nici la legume. Pentru acestea se va menține sistemul actual. Acordul va avea o durată de 10 ani, după 5 ani va fi revizuit și va fi, uh, se va putea reînnoi. Negocierile s-au desfășurat conform procedurii de la Barcelona și conform cu foaia de parcurs de la Rabat pentru agricultură. În 2005 uh, aceasta a fost uh, modificată și prevede liberalizarea schimburilor comerciale până în 2010, excepție făcând produsele sensibile, un număr limitat de produse. Uniunea Europeană a suprimat taxele pentru produsele uh, prelucrate ce provin de pe teritoriul palestinian. E vorba aici de uh, produse care în 2009 au fost considerate conforme de către comisie. Totalul tranzacțiilor a reprezentat doar 6,1 milioane de euro, sumă ce reprezenta importurile de produse de pe teritoriul autorității palestiniene. Pe durata primului trimestru al anului 2010 s-a constatat o majorare cu 32,6% a importurilor din această zonă. Dragi colegi, viitorul regiunii depinde de dezvoltarea sa economică. Comerțul reprezintă un mecanism de a reduce sărăcia, și instabilitatea politică. Conform datelor Băncii Mondiale, pe care nu doresc să vi le prezint în amănunt, o mare parte a populației trăiește în condiții de sărăcie gravă. Astăzi, Uniunea Europeană este uh, primul partener comercial al Israelului și uh, actorul care oferă cea mai mare asistență. Deci, Uniunea Europeană poate exercita presiuni pentru ca cele două părți să treacă la negocieri pentru găsirea unei soluții pașnice. Aș dori să vă spun că acest acord este foarte important pentru uh, palestinieni și foarte important pentru politică în regiune. Ar trebui să fie adoptat cât mai repede ca să se și implementeze rapid. Vă mulțumesc! Ok, the draft. Mulțumesc! Aveți în dosare proiectul de recomandare. Este, raportorul propune să aprobăm acest acord, însă se pot depune amendamente și termenul va fi 15 iulie la 6 seara. Deschidem dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Andrichene, de la PP. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportoarei, doamna Copa, pentru că a pregătit proiectul de rezoluție și expunerea de motive, în care subliniază că este necesar acest acord și prezintă mai multe aspecte. Grupul nostru este de acord cu conținutul acordului și cu obiectivul său final, de a susține dezvoltarea economiei palestiniene prin orice mijloace, inclusiv prin îndepărtarea barierelor tarifare din calea exporturilor palestiniene în Uniunea Europeană. Însă, expunerea de motive mi se pare foarte politică și mi se pare că nu corespunde cu realitatea din multe puncte de vedere. De exemplu, o frază care nu este corectă. Uh, se spune aici că așezările israeliene sunt cauza uh, problemelor economice ale uh, autorității palestiniene. Am constatat că în Parlament se consideră că așezările israeliene, coloniile israeliene, sunt cauza tuturor problemelor din zonă. Eu vreau doar să vă spun că peste 30.000 de palestinieni lucrează în domeniul industrial și agricol pentru întreprinderi israeliene și au astfel un venit sigur și uh, o siguranță economică. Așadar, nu are sens să uh, susținem că aceste colonii sunt o sursă de șomaj și de probleme pe teritoriul respectiv. O altă problemă, tot legată de expunerea de motive, este următoarea se spune că nu există o separare între produsele ce vin de, din autoritatea palestiniană și cele care provin din Israel. Acest lucru nu este adevărat. Poate că știți că Israel și UE au semnat în 2004 un acord conform căruia documentele vamale din Israel vor purta numele uh, regiunii, orașului sau satului unde au fost produse Eh, iar produsele ce vin din Israel nu beneficiază de eh, tratament preferențial din 1967 încoace. Puteți constata, dacă discutați cu reprezentanții oricărui stat membru, că eh, ofițerii vamali verifică aceste coduri și nu acordă preferințe produselor ce provin din Cisjordania. Aș vrea să vă mai amintesc câteva lucruri discutate în iunie la reuniunea comisiei noastre. Vreau să vă mai citesc câteva lucruri care mi se par inacceptabile. Se dorește discutarea pentru a doua oară a acordului cu, Palestin, cu autoritatea palestiniană înainte de a se discuta prima dată acordul cu Israelul. Nu s-a răspuns la pretențiile noastre, deși colegii au făcut comentarii. Eu vreau să mă refer aici la două dosare. Cele două rapoarte ar trebui votate în același timp, pentru că e clar că unele grupuri politice doresc să uh, politizeze unul din subiecte și să uh, nu acorde mare atenție celuilalt. Eu cred că nu trebuie să facem diferențe între părți. Eu doresc ca ambele acorduri să fie aprobate, pentru că este benefic nu numai pentru autoritatea palestiniană sau pentru Israel, ci și pentru Uniunea Europeană. Și acordul cu Israelul este um, la fel de benefic și pentru consumatorii din Uniunea Europeană, nu numai pentru cei Uh, din țara respectivă. Doresc, deci, să se prolungească, să se prelungească discuțiile privind ACA. Nu vreau să se aprobe rapid uh, acordul cu autoritatea palestiniană și să se țină în șah acordul ACA cu Israelul. Noi trebuie să fim uh, corecți și să mediem între cele două părți. Sper că comisia noastră să dea dovadă de bun simț și de corectitudine. Vă mulțumesc. What is this? Please refrain from any applause. Vă rog să vă abțineți de la aplauze. Dacă cineva este părtinitor aici, acela nu sunt eu. nu cred că există vreo legătură între cele două dosare, fiecare își urmează drumul său și nu am să fiu acuzat de părtinire în legătură cu niciunul dintre ele. Ar fi uh, o împrejurare foarte nefericită. Singura împrejurare în care un președinte de comisie poate să ia partea unui uh, uh, dosar uh, este aceea în care există dovezi foarte clare. Nu încercăm să politizăm niciunul din aceste dosare și eu sigur n-am să mă bag. Domnul Keith Taylor sau Paul Murphy? Cine? Paul Murphy. Mulțumesc. Mulțumesc uh, raportoare pentru raport și nota explicativă. În primul rând, aș vrea să spun că și eu mă opun uh, legării între ele acestor două uh, documente. și cred că trebuie continuată această asistență, fie ea și limitată pentru uh, populația palestiniană. Trebuie să punem însă accentul pe caracterul limitat al uh, acestei uh, asistențe datorat uh, blocadei uh, din uh, Gaza și uh, faptului că sunt împiedicate exporturile din Cisjordania. Trebuie să spunem acest lucru pentru că într-adevăr, sărăcia din zonă se datorează în mare parte uh, blocadei uh, israeliene. Și în raport cu această uh, blocadă, 66% dintre populația din Gaza nu beneficiază de siguranță alimentară. 70% dintre copii suferă de anemie și în jur de 80% dintre uh, locuitori uh, Uh, sunt dependenți de ajutor extern, 90% dintre ei trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Toate acestea sunt datorate uh, blocadei israeliene și cred că statul israelian este responsabil de ruinarea populației palestiniene. Este foarte clar, din păcate, că este intenția statului israelian de a continua această politică și am văzut în ultimele săptămâni măsura în care statul israelian este dispus să, uh, este dispus să continue această politică de uh, sufocare a economiei palestiniene. De asemenea, blocarea uh, flotilelor cu ajutoare umanitare se înscrie în uh, cadrul acestor măsuri. Navele uh, sunt, transporturile sunt sabotate. Două astfel de nave au fost sabotate în două porturi diferite, în două țări diferite. Și se pare că Israelul uh, își asumă într-o oarecare măsură răspunderea. În colaborare cu uh, uh, uh în colaborare cu regimul PASOK din Grecia, iată că se extinde nivelul acestei blocade, ceea ce mi se pare de reconceput. De aceea, eu salut acest acord, însă dacă bunurile palestiniene nu ajung pe teritoriul european, acest uh, acord nu valorează nimic și atunci avem o răspundere ca Uniunea Europeană să intervenim pentru a uh, stopa această uh, blocadă, pentru a forța Israelul să-și schimbe politica în zonă și a permite Palestinei să se dezvolte. Mulțumesc. Acum de la PPE, domnul Caspari. Da. Dragi colegi, cred că o discuție oficială în legătură cu cuplarea acestor dosare nu este foarte utilă și cred că acestea sunt două dosare diferite care se referă la zone diferite. Iar despre acest lucru vorbim deja de foarte mulți ani, nu e azi prima oară, a fost o chestiune uh, politică pentru ei, însă a implicat uh, foarte mulți factori uh, politici și nu s-a ajuns uh, nici până acum la o concluzie. Cred că politica comercială ar trebui să fie una uh, de mare importanță în cadrul politicilor noastre externe, în cadrul acestui sistem de preferințe, trebuie să analizăm relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Israel pe de o parte și dintre Uniunea Europeană și teritoriile palestiniene pe de altă parte. Trebuie să vorbim și cu colegii de la uh, Comisia pentru Afaceri Externe pentru a, a vedea care este contextul Însă nu avem timp să facem acest lucru. Ar trebui să vedem ce fel de contribuție am putea face prin intermediul politicilor comerciale pentru a ajuta la îmbunătățirea situației. Și ar trebui, poate, să trimitem o delegație parlamentară la Consiliul uh, Palestinian Legislativ astfel asigurându-ne că avem o contribuție constructivă. Și poate am putea discuta despre asta la întâlnirea coordonatorilor. Mulțumesc! Din punct de vedere procedural nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să modificăm uh, ordinea procedurală urmată de fiecare dintre uh, dosare. Ele își urmează calendarul stabilit. Ready. Doamna Muscardin, da, domnule președinte, cred că aveți dreptate, însă este la fel de adevărat că comisia noastră se ocupă de comerț internațional. Comerțul internațional se leagă de politica externă dintotdeauna și foarte multe probleme au putut fi rezolvate printr-o administrare foarte atentă a acestor dosare economice. De aceea eu aș, eu cred că observațiile domnului Caspari ar trebui analizate la întâlnirea coordonatorilor, iar eu aș sugera tuturor deputaților din diverse grupuri politice să examineze aceste două probleme, inclusiv uh, calendarul lor, ca pe un uh, subiect care ar, deși are uh, substanță economică, are și o componentă importantă politică. Știm că acum este momentul pentru acest lucru, pentru că în toată lumea apar situații uh, dificile Uh, colegul nostru ne spunea că în Gaza foarte mulți uh, oameni trăiesc mai puțin de un euro pe zi și vreau să vă spun că în foarte multe regiuni ale lumii se întâmplă acest lucru. Oamenii trăiesc cu mai puțin de un euro sau un dolar pe zi. Nu putem să ne ocupăm numai de unii și pe ceilalți să-i lăsăm la o parte. De aceea vă atrag atenția asupra faptului că dacă stabilim niște criterii pe baza cărora se pot încheia acorduri cu diverse țări, atunci nu va mai trebui să redeschidem dezbaterea de fiecare dată, pentru că de fiecare dată oamenii sunt tot mai înverșunați în apărarea propriului punct de vedere. Domnul Beller, spune domnul președinte, vă rog scurt, pentru că nu mai avem timp. Da, domnule președinte, voi încerca să vorbesc foarte clar în limba engleză, pentru că nu mai am interpreți. Eu nu am nicio obiecțiune în față de propunerea uh, de a contopi aceste dosare și uh, în calitate de membru al acestui Parlament uh, am vorbit cu foarte mulți oameni de afaceri uh, palestinieni. Sunt însă uimit de nota uh, transmisă de raportor. sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu de ambele părți și pentru mine este incredibil că putem asculta un astfel de raport deci, a, eu uh, sprijin pe deplin uh, remarcile doamnei Andrechiene și a trebuit să-l întrebăm și pe expertul a, uh, comisiei, domnul a, Jacques Lalieu, pentru că înțeleg că ați spus că implementarea regulilor de origine este satisfăcătoare pentru moment de partea israeliană. Însă eu știu că nu e adevărat. Cine minte? Această dezbatere părtinitoare tinde să se uh, axeze uh, exclusiv pe uh, probleme economice, când știm că situația din zonă e mult mai uh, complexă și ar trebui să o discutăm. Eu nu pot să uh, Uh, particip la o discuție atât de îngustă. Aș vrea să dau acum cuvântul reprezentanților comisiei, foarte pe scurt, da, foarte pe scurt, uh, ca răspuns la cele comentate aici. Uh, în primul rând, comisia, sigur că împărtășește opinia raportorului, care este scopul acestui acord, este acela de a deschide mm, căi comerciale cu teritoriile palestiniene și încurajarea exportului pentru a uh, încuraja dezvoltarea economică în acest stat vecin foarte sărac. Și o clarificare. Acest acord a, se referă la toate produsele, cu o singură excepție, uh, acel sistem de intrare pentru fructe și uh, legume. Acel sistem e liberalizat. În al doilea rând, a doua observație pe care aș dori, uh, prin care aș dori să confirm uh, ceea ce a spus doamna Andreea Chine, în legătură cu eligibilitatea pentru tratament preferențial al produselor exportate de către Israel din uh, așezările, coloniile pe care noi nu le recunoaștem. Cum spunea și dânsa, din 2005 avem un acord cu Israel prin care exporturile din Israel trebuie să indice clar codul poștal și alte detalii cu privire la proveniența bunurilor. Dacă lipsesc aceste detalii sau dacă uh, se scrie acolo că uh, produsul provine dintr-o colonie nerecunoscută, nu se bucură de uh, tratament preferențial. Acest uh, acord uh, s-a constatat că funcționează în mod satisfăcător. În al treilea rând, sunt de acord cu cei care au spus că trebuie să uh, lucrăm mai mult pentru a facilita uh, trecerea bunurilor peste frontiera din uh, regiune, Uniunea pentru uh, Mazinul Mediteranean face același lucru, încearcă să încurajeze palestinienii să strângă legăturile comerciale cu vecinii, iar uh, regulile, pentru, regulile de origine preferențiale sunt un alt instrument în acest sens. Domnule președinte, împărtășim și vederea dumneavoastră cum că acest uh, dosar trebuie tratat uh, uh, separat și de îndată ce avizul este adoptat, vom putea să aducem beneficii concrete pentru palestinieni. A mai cerut cineva cuvântul? Spune domnul președinte. Da, foarte pe scurt. Mă bucur să aud că comisia este angajată în urmărirea acestui obiectiv pentru propășirea poporului palestinian. Treaba Parlamentului este, pe de-o parte, respectarea legii și, pe de altă parte, să se asigure că reglementările pe care le avem sunt eficiente. Curtea Europeană de Justiție a decis că produsele venite din uh, coloniile israeliene din teritoriile palestine nu ar trebui să intre pe uh, piețele din Europa. Sunt mulțumit că doamna Copa s-a ocupat de eficiența acordului de asociere în, în nota sa explicativă, spunând că trebuie să ne asigurăm că produsele care provin din teritoriile palestine pot fi deosebite de cele care provin din coloniile israeliene și uh, aș sprijini și ideea domnului Caspari de a uh, colabora îndeaproape. Mulțumesc uh, doamnei raportoare, doamnei Copa. Vi s-a uh, adus uh, critici la expunerea de motive? Da, voi răspunde, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentarii. Vă rog, pe scurt. Da, în primul rând, doamne Ianrichene, dragă colega, suntem un organism politic. Tot ce facem aici este politic. Suntem oameni politici și dacă spunem că acest, această inițiativă este una politică, este <clears throat> o contradicție, adică este un truism. Aceste aceste așezări sunt ilegale conform tuturor regulamentelor, regulilor internaționale și uh, aduc uh, și creează mari probleme pentru uh, palestinieni. În ceea ce privește producția în aceste așezări, cetățenii europeni doresc să știe de unde provin produsele pe care le consumă. Adevărul este că avem un sistem foarte complicat de codificare pentru produse și ceea ce am vrut să spun în expunerea de motive a fost că ne dorim un sistem mai clar care să evite situațiile în care produse din aceste colonii sunt vândute ca provenind din teritoriile palestiniene. Și pentru doamna Andrichene aș mai spune ceva. Nu m-am referit la uh, acordul ACA pentru că n-am crezut că e vreo legătură, însă, sigur, toată lumea uh, are dreptul la o opinie. Putem discuta pe această temă. Punctul figurează uh, pe ordinea de zi de mâine, spune domnul președinte. E adevărat, n-am să repet ce am mai spus deja și anume faptul că acest acord n-ar trebui să depindă de orice altă decizie uh, luăm în, uh, cu privire la acordul ACA. În ceea ce privește ceea ce spunea domnul uh, Belder, colega, eu n-am să modific expunerea de motive. Noastră sunteți liberi să depuneți amendamente dacă doriți, însă eu voi rămâne, voi ține la voi apăra ceea ce cred. În ceea ce privește acea flotilă blocată în Grecia, eu sunt membru al PASOK și trebuie să vă spun că uh, guvernul uh, grec a primit informații privind anumite provocări din partea acelei flotile și uh, domnul Papa Andreu s-a oferit să pună la dispoziție nave grecești pentru a transporta acele ajutoare. Însă, uh, așa lista asociația umanitară și flotila respectivă nu au acceptat acest lucru. Sigur că mult, multă lume e nemulțumită de acest uh, lucru, dar asta este situația. Uh, din păcate, expunerea de motive nu este un subiect de vot sau de amendamente, se cere doar ca această expunere să fie uh, potrivită propunerii pe care o însoțește. Uh, termen pentru amendament 15 uh, iulie, vot în comisie pe 30 iulie. Punctul 9. Extinderea prevederilor acordului de parteneriat și cooperare cu Uzbekistan la comerțul bilateral cu textile. Raportor George Sabin Cutaș. Vă rog, puțină atenție. Am uitat, fusese amânat pentru mâine după amiază, așa că trecem la punctul 10, poziția Parlamentului cu privire la proiectul de buget pe 2012, așa cum a fost modificat de Consiliu. Raportorul nostru, ca de obicei, Peter Stașni, e o opinie de care răspunzătoare pe fond Comisia Buget și am să-i dau acum cuvântul raportorului nostru, cerând tuturor celor care stau în picioare și discută să părăsească sala pentru a ne permite să continuăm în liniște. Mulțumesc! Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu avem mult timp. O să încerc să fiu subcint. Prin Coreper, săptămâna trecută, Consiliul a redus bugetul Comisiei în mod semnificativ. Majorarea bugetară va fi de 2,9%, deci sub rata inflației, care se situează la 3,2%. Ceea ce afectează toate liniile bugetare, la diversele rubrici bugetare, Uh, vorba de liniile 1, 2 și 3. Eu o să mă refer la rubrica numărul 4, este vorba de Uniunea Europeană ca partener global, unde avem o majorare de 2% care nu se ridică la rata de inflație față de în comparație cu bugetul 2011. Este vorba de o reducere a creditelor de angajamente de 204 milioane de euro. Aceste reduceri afectează mai multe linii bugetare în, din cadrul acestui acestei rubrici bugetare. În ceea ce privește plățile, se propune reducerea cu 300 de milioane a bugetului, două treimi din reduceri se referă la anumite linii bugetare și o treime se, re, se, um, se realizează prin eliminarea rezervei pentru situații de asistență. Vreau să vă reamintesc că avem trei proiecte principale finanțate în cadrul um, Um, acțiunilor pregătitoare, pe care unul în India, altul în Thailanda. Coordinarea eforturilor europene pentru internaționalizare joacă un rol important în ceea ce privește folosirea resurselor în mod eficient. Provocările din afara Uniunii Europene trebuie să fie, să-și găsească un răspuns prin experiența noastră comună iar astfel uh, operatorii din, uh, din uh, trebuie să ne concentrăm asupra operatorilor din țări terțe, mai ales asupra IMM-urilor. Am inclus ideea acestui organism de coordonare comercială în proiectul meu, iar Comisia consideră că această activitate ar fi eligibilă în cadrul financiar, de Finanțare privind țările, în curs, țările industrializate, ICI și ICI+, deci avem aici un proiect, uh, avem, deci nu este nevoie de proiecte pilot și de măsuri pregătitoare, avem deja o linie bugetară. Această activitate deci este eligibilă conform răspunsului comisiei, iar uh, cererile de ofertă, licitațiile se aplică acestui proiect, dar uh, respectiva linie bugetară în ceea ce privește ICI Plus trebuie să fie sporită pentru a răspunde acestei eh, inițiative. Iată de ce voi înainta amendamentele necesare în cadrul procedurii bugetare de la INTA. După care Comisia va putea să includă acest proiect eh, în eh, structura de programare și va alege un partener de punere în aplicare, lansând procedura necesară. Vom, dorim să avem structuri eficiente, mai ales în ceea ce privește diplomația europeană. Uh, dat fiind că avem competențe sporite în uh, ceea ce privește comerțul internațional, uh, în conformitate cu tratatele de la Lisabona, ar trebui să vedem cum ne putem aduce contribuția în ceea ce privește succesul și competitivitatea mediului uh, companiilor noastre în țări terțe. Iar aici avem nevoie de mai multă Europa pentru a avea un răspuns adecvat la provocările globalizării. Trebuie să facem tot ce ne stă în, pute- în putință pentru a, a ne ajuta companiile să transforme aceste provocări în șanse. Așa cu nerăbdare să discutăm crearea unei astfel de activități de coordonare pentru a ne ajuta companiile care acționează în exterior, în economie emergente. Sunt, de a, sunt convins că o mai bună coordonare cu operatorii existenți va aduce foarte, multe, foarte mult profit la nivel de eficiență cu um, alocări bugetare reduse. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Sunt de acord cu propunerea privind crearea acestui nou mecanism pentru sprijinirea activităților companiilor noastre în exteriorul Uniunii Europene. Cred că este o evoluție binevenită. Dau acum cuvântul membrilor. Chis, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această explicație, dar mă îngrijorează faptul că la articolul uh, 20.0201, care se referă la afacerile externe, inclusiv accesul la țările din țările, la piețele țărilor terțe, se vorbește despre acțiuni care au ca scop uh, majorarea capacității țărilor în curs de dezvoltare de participare la relațiile comerciale internaționale, mai, mai ales în ceea ce privește comerțul echitabil. Iar Comisia dorește eliminarea acestor uh, angajamente pentru comerțul echitabil. Iar verzii ar dori reintroducerea acestor referiri, dar fiindcă comerțul echitabil reprezintă un instrument valoros și important uh, de ajutorare a țărilor mai puțin dezvoltate la nivel social cât și economic. Deci, ar trebui să fie reintroduse în linia bugetară aceste elemente. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord uh, cu spusele antevorbitorului meu. Dacă ne uităm la um, programarea bugetară, vedem că la anumite capitole care sunt care intră în cadrul politicii externe, este vorba de chestiuni care țin de afet, deve și așa mai departe, se înregistrează reduceri semnificative, sunt planificate reduceri semnificative. Iar în ceea ce privește INTA, e vorba doar de aceste linii bugetare comune, deci trebuie să vedem într-adevăr uh, care activități anume, care măsuri anume uh, sunt introduse. Sunt de acord cu abordarea raportorului în ceea ce privește propunerea care trebuie să fie adoptată, dar poate că ar trebui să ne mai aplicăm o dată asupra acestei propuneri ceea ce privește liniile bugetare, fiindcă așa vom înțelege mai clar unde trebuie să facem mai multă presiune uh, din partea comisiei noastre pentru a ne putea atinge scopurile pe viitor. Iată de ce vă, uh, vă, sunt, vă spun că sunt de acord cu propunerea raportului. Mulțumesc, domnule raportor. Este cineva de la comisie aici? Bun, atunci dau cuvântul tot domnului raportor și uh, îi dau ocazia să răspundă la observațiile făcute de cei doi colegi ai noștri. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate comentariile făcute în ceea ce privește bugetul 2012. Pe de o parte, trebuie să facem reduceri pe toată linia și la toate rubricile bugetare, iar pe de altă parte sunt într totul de acord că aici avem o situație asemănătoare ca celei anterioare, cu cea anterioară, sistemul GP, SPG, SPG+, trebuie să ne gândim la cei nevoiași care au nevoie de ajutor pentru a se putea ajuta pe sine înșiși. Deci nu trebuie să reducem ajutorul disponibil, asistența disponibilă și sunt de acord aici că se aplică aceleași principii de bază, iar uh, vreau să vă spun că eu sunt uh, deschis discuțiilor și oricăror modificări pe care le-am putea găsi împreună pentru a putea menține principiile care caracterizează Uniunea Europeană și Parlamentul European. Mai avem timp destul la dispoziție și aștept cu nerăbdare amendamentele noastre, eh, voastre. Vă mulțumesc. Thank you. So... Mulțumesc. Calendarul este următorul. Considerarea proiectului de raport va avea loc pe 19 septembrie. Am ajuns la finalul ședinței noastre publice. Ah, am uitat să vă spun care este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. 5 august, la ora 6 seara. Deci, îi rog pe cei care care nu au ce căuta la reuniunea noastră cu ușile închise să părăsească sala